I Okay, if uh, people could settle down, um, I have to do... Vă rog frumos să vă așezați, pentru că, în primul rând, bucătăria internă, uh, adoptarea ordinii de zi. În primul rând, vă mulțumesc. Dacă nu sunt obiecții, considerăm ordinea de zi adoptată. După aceea, adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor din 28 ianuarie, 30 ianuarie, 3 februarie, 12, 13 februarie, 13 februarie din nou și 17 februarie, toate din 2014. V-au fost trimise aceste procese verbale și sunt considerate adoptate. Mulțumesc! Acum ajungem la punctul 3, comunicările președintelui. În primul rând, uh, situația trialogurilor în ceea ce privește SRM. Ultimul trilog a avut loc în 28 februarie și echipa de negociere a Parlamentului și-a exprimat dezamăgirea în legătură cu lipsa de uh, mandat de negociere a președinției și cu uh, încetinirea procesului de negociere. Uh, Uh, într-adevăr, uh, am fost dezamăgiți uh, pentru că credeam că mandatul acordat fusea, era flexibil, însă, între timp, <laughs> în weekend, de fapt, această flexibilitate pare să fi dispărut. S-a discutat abordarea generală cu privire la procesul de luare a deciziilor și fondul de rezoluție unică, mai ales cu posibilitatea de transfer de elemente din acordul interguvernamental în mecanismul de rezoluție unică și contribuțiile. Acest, sfera de aplicare a mecanismului și uh, regulile cu privire la subvențiile de stat au fost uh, uh, discutate și următorul trilog va fi, avea loc în 24 martie. În 26 martie am avut loc un trilog. Au fost înregistrate progrese, mai ales în ce privește sancțiunile și autoritățile competente și po posibilitatea de Uh, compromis se pare că este reală mai ales uh, sfera de aplicare, transparență, accesul la plăți și uh, tranzacții transfrontaliere. Mai avem în 13 și 24 martie uh, triloguri uh, planificate, iar negocierile continuă cu obiectivul de a ajunge la un acord în timpul acestui mandat parlamentar. Uh, despăgubirile uh, Săptămâna trecută a avut loc un alt trilog și pe acest punct. S-au fost înregistrate progrese, mai ales uh, în ce privește articolele 13, 12 până la 15, interacțiunile între amenzi și uh, despăgubiri introduse de către Parlament și apoi uh, răspunderea, uh, articolul 11, dar nu s-a ajuns la un uh, acord cu cea, în ceea ce privește uh, dezvăluirea, firma, uh, dezvăluirea informațiilor, uh, articolul 6 și nici articolul 9 Sperăm să obținem un alt trialog la jumătatea lunii martie și de această dată să obținem un acord cu speranța de a obține un acord în acest uh, mandat. Raportul uh, Sven Giegold, avem uh, două OPCVM-uri, două raporturi, deci în urma contactelor între instituții s-a ajuns la un acord în procedura strisă, deci trilogul prevăzut pentru 26 februarie a fost anulat. Nu a mai fost nevoie de el. Acordul conține elementul, uh, elemente din uh, directiva MIFID cu, privește, uh, cu, ce, cu privire la regimul sancțiunilor, linii directoare și, și persoanele vizate de politica de remunerare a OPCVM-urilor. când se deleagă misiuni părților terțe în conformitate cu articolul 70, Comisia va proceda uh, conform procedurii normale după ce vom avea confirmarea finală de la Coreper respectiv că coreperul e de acord cu textul și se pare că textul va ajunge la plenară în a doua plenară din luna aprilie. Am înțeles că mai există câteva chestiuni care uh, mai necesită dialog, dar să sperăm că ele vor fi soluționate. Se pare că Kay dorește să ia cuvântul, încă nu a sosit, ba da, tocmai sosește. În primul rând, avem consultarea cu privire la MIFID și MIFIR. Deci aș dori ca în conformitate cu articolul 70 din acordul cu privire la trialog din 14 uh, ianuarie să ne consultăm. Deci a fost un acord obținut cu Marcus Ferber. Uh, comisia a fost uh, Uh, informate la ședința din 16 ianuarie. Consiliul a confirmat într-o scrisoare 19 februarie că va aproba poziția Parlamentului dacă Parlamentul adoptă textul uh, validat, textul convenit. Deci dacă raportorul dorește să ia cuvântul, îl dau cu plăcere, va avea o, un timp limitat la dispoziție. Marcus. Mulțumesc, doamnă președinte, voi fi succint. Chit că dosarul MIFID-MIFIR este unul cheie pentru reglementarea piețelor financiare. Am lucrat doi ani de zile aproape. Parlamentul a fi fost mai repede în măsură să ajungă la un numitor comun cu Consiliul, dar la Consiliul lucrurile au durat mai mult. Jumătate de an au fost negocierile din uh, trialog. A fost o mare provocare și de aceea vreau să mulțumesc echipei de negociere și să mulțumesc colaboratorilor noștri din secretariat și de la grupurile politice care au facilitat acest proiect și ne-au însoțit uh, vreme îndelungată pentru a putea finaliza lucrările. Putem să fim mândri de ceea ce s-a întâmplat, pentru că, iată, peste 90% din acordul cu Consiliul reprezintă ceea ce a decis Parlamentul, de fapt, în primă lectură și este un mare succes pentru Parlamentul European. Nu pot decât să recomand um, acceptarea acestui acord și votarea lui în plenară. Vă mulțumesc! Mulțumesc. În conformitate cu articolul 70, aș dori să supun uh, textul Mifir MIFIR uh, la vot uh, prin ridicarea mâinii. Deci votăm pentru ca textul să ajungă la plenară. Cine e pentru? E cineva împotrivă? Sunt abțineri? Deci, aceste texte vor fi uh, depuse la plenară și votul va avea loc în sesiunea din aprilie, din aprilie 2, uh, după ce textele vor fi uh, validate. Deci, în urma probleme de traducere. Nu o să mai zic nimic, spune președinta. Acum aș dori să avem o procedură asemănătoare în uh, ceea ce privește CSD-urile. În 18 decembrie am avut un uh, acord anunțat la ședința din 9 ianuarie și acum, în 26 februarie, a avut loc, am primit uh, ședința, um, scrisoarea de la Coreper, deci, Chei, uh, îți dau și ție cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, foarte pe scurt, aș dori să mulțumesc raportorilor tehnici pentru că a fost un dosar foarte tehnic și uh, Mulțumesc tuturor consilierilor și asistenților care au participat la trialoguri. Le sunt recunoscătoare pentru textul pe care ni l-au uh, uh, consacrat uh, și pentru faptul că am reușit să ajungem la un acord în decembrie, mulțumit eforturilor lor. Am spus, a fost un dosar foarte tehnic, dar avem un text legislativ foarte important pentru piața unică. Au fost 15 uh, de bariere, am reușit să uh, le uh, identificăm și dacă această directivă este bine transpusă în text, atunci vom obține aceste target to securities, deci BCE-ul va putea să continue în acest domeniu fără piedici. Mulțumesc, doamnă președinte. Sper că textul va fi votat. Da, deci în conformitate cu regula 70, care am mâinii, aș dori să știu cine este pentru ca textul să ajungă la plenară. E cineva împotrivă? Abțineri? Foarte bine. Deci, încă o dată, uh, acest text va fi uh, discutat la ședința plenară din aprilie. Acum, încă o dată, Mario, îți mulțumesc foarte mult pentru uh, faptul că ai avut răbdare și ne-ai permis să ne desfășurăm activitatea. Este ultimul dialog monetar din timpul acestui mandat parlamentar și e ultima dată când uh, particip la uh, ședința Comisiei ECON înainte de sfârșitul mandatului parlamentar și ultima ședință pe care eu o voi prezida. Trebuie să spun că ne-am distrat bine împreună. De când uh, Comisia ECON ți-a dat un aviz favorabil pentru numirea ta, noi ne-am simțit uh, răspunzători pentru politica BCE și pentru președinția pe care tu exerciți acolo. Uh, acest mandat a fost uh, probabil cel mai uh, greu și cel mai plin uh, din uh, provocări din domeniul afacerilor monetare și economice și nu cu mult timp în urmă um, se, mm, erau semne de întrebare în legătură cu chiar existența Uniunii Monetare și Economice din fericire și grație acțiunilor BCE ne aflăm într-o situație mai bună astăzi, dar totuși încă ne mai rămân progrese de făcut și sentimentul general e că toată lumea e cu ochii pe tine, deci uh, uh, toată lumea urmărește să vadă care sunt uh, măsurile pe care le veți adopta pentru următorul mandat. Noi, Comisia Econ, am co cooperat foarte bine cu BC, am fost aliați la pachetul cu șase măsuri și acum, iată, suntem aliați și în ce privește Uniunea uh, Bancară pentru a obține o soluție satisfăcătoare și funcțională pe viitor. Uh, au fost uh, făcute critici Uh, ne-au fost aduse critici conform cărora în timpul uh, acestor ședințe s-au pus întrebări uh, care depășesc politica monetară, dar având în vedere povara legislativă care era pe umerii noștri și importanța atât de mare pentru Uniunea Monetară, Economică și Monetară, considerăm cu toții că e totuși potrivit să avem astfel de schimburi de uh, opinii în legătură cu un text legislativ atât de important. Și nu doar să spunem întrebări legate de ratele dobânzilor, de exemplu. Însă, împreună cu alte bănci centrale, um, ai uh, lansat acest proces de linii directoare comune, ceea ce înseamnă că pe viitor vom uh, cere consiliere uh, din partea Băncii Centrale, tocmai pentru activitatea comisiei noastre. În orice caz, ne-a făcut mare plăcere prezența ta la ședințele noastre. Mulțumesc și pentru răbdarea cu care ne-ai tratat uh, întrebările, întrebări care câteodată poate nu sunt neapărat uh, de domeniul oficial sau formal, dar în orice caz am dorit să-ți mulțumim pentru tot ce ne-ai spus, pentru consiliere și pentru tot ce ai făcut în acest domeniu. Deci, Mario, îți dau cuvântul. Madam Chair. Thank you, honorable members. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați. După cum ați spus dumneavoastră, ultima mea audiere la Econ, înainte de sfârșitul acestui mandat. Și aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc. Mulțumesc, Sharon, pentru felul în care ai condus această uh, comisie într-o vreme tulbure. Și, da, su susțin și eu că am uh, lucrat foarte bine împreună. Vreau să vă mulțumesc pentru schimbul onest de informații pe care l-am avut în ultimii doi ani. A fost o experiență prețioasă pentru mine, pentru că au fost uh, vremuri de criză și iată că am venit aici mereu uh, confruntându-mă cu o perspectivă europeană. S-a întrerupt microfonul președintelui. Mai mult, audierile au fost uh, mereu o bună ocazie pentru a discuta starea Uniunii Economice și Monetare și să purtăm o dezbatere despre cum trebuie să abordăm lucrurile în continuare. Aștept să continuăm această abordare cu noua comisie ECON din iulie încolo. Profit de această ocazie, pentru că e ultima audiere, pentru a spune exact în ce stadiu se află politica monetară a BCE-ului din ultimii cinci ani și pentru a face o trecere în revistă a ceea ce s-a realizat în zona euro în decursul acestor ani. și voi face o evaluare a provocărilor care ne stau înainte și cu care noul Parlament și noua Comisie vor trebui să se confrunte. Înainte de a intra în detaliu, permiteți-mi să vă spun că următoarea reuniune a Consiliului de Guvernare BC are loc joi. E așa așa zisă perioadă purda și sper că înțelegeți că nu voi putea să vă ofer răspunsuri detaliate în ceea ce privește politica noastră monetară astăzi. În ultimii cinci ani, BCE a luat măsurile necesare pentru a menține stabilitatea prețurilor în zona euro. Vreau să fac o incursiune în trecut la prima audiere a acestei legislaturi din Parlamentul European, care a avut loc cu predecesorul meu în septembrie 2009. La vremea respectivă, economia tocmai ce își revenea după marea contractare economică rezultată în urma uh, colapsului Lehman Brothers. Și aveam rate negative ale inflației. În acest mediu, se considera că se va ajunge la stabilitatea prețurilor. Inflația se prevedea a ajunge către 2%. Ratele dobânzii cheie de la BCE erau menținute în continuare la un nivel mic, nivel la care ajunseseră în toamna anului precedent. Și da, fusese anunțată o etapă de ieșire din măsurile non-standard. Totuși, în mai 2010, piețele datoriei suverane au înghețat în mai multe state din zona euro. Și astfel s-a ajuns ca fragmentarea financiară să devină o mare problemă împreună cu condițiile financiare și cu politicile monetare foarte variate de la un stat membru la altul. Am răspuns și am introdus programul garanțiilor de piață și programul de uh, achiziționare a uh, titlurilor de valoare de stat. La început, criza datoriei nu a fost una amplă, ci una limitată. Dar iată că a ajuns ca s-a ajuns la situația în care prețul energiei s-a confruntat cu presiuni și așa rata inflației a, crezu, a crescut în zona euro. Am decis să creștem rata inflației în anul 2011. Criza datoriei suverane însă a căpătat amploare iar zona euro a intrat într-o a doua recesiune. Presiunile inflaționare care uh, rezultaseră inițial începuseră să scadă, prin urmare noi am redus rata inflației în mai mulți pași și am uh, reușit să intervenăm și să intervenim și uh, la nivelul piețelor datoriei suverane. Pentru a preîntâmpina o criză a creditelor, am reintrodus operațiuni de refinanțare pe o perioadă de până la 3 ani într-un context de alocare de lichidități la o rată fixă. Criza uh, a, rezult, criza a rezultat într-o criză a încrederii și investitorii au început să se teamă uh, de situația din anumite state membre și de faptul că nu se va oferi un răspuns la ceea ce se întâmplă, dată fiind și moneda noastră unică. Prin urmare, a apărut un alt risc. Știți și dumneavoastră că integritatea zonei euro este condiție sine qua non pentru ca noi să putem să ne încadrăm în mandatul conferit prin tratat și să aliniem politicile monetare. Pentru a menține această integritate, am anunțat că suntem dispuși să ne angajăm în tranzacții monetare directe, având obiectivul special de a um, înlătura compensația pentru riscul um, rezultat în urma um, finanțării uh, garanțiilor. Și prin urmare, iată că am reușit să contracarăm ceea ce se întâmplase pe uh, piață cu criza datoriei suverane. Piețele financiare se îndreptau deja de câteva luni bune în direcția cea bună. La sfârșitul primăverii și începutul verii din 2013, zona euro a trecut prin mai multe șocuri externe. Și iată că noi uh, am uh, văzut că rata dobânzii crește. S-a întâmplat uh, pur și simplu și ne-a luat pe nepregătite. În iulie trecut, prin urmare, am clarificat orientarea politicii monetare. Am oferit consiliere în plan strategic mai ales în ceea ce privește obținerea stabilității prețului. Toate măsurile noastre, standard și non-standard, au avut obiectivul principal de a menține stabilitatea prețurilor și, într-adevăr, am uh, izbutit, pentru că în, uh, din iunie 2009, deci de la începutul legislaturii, rata medie a inflației în zona euro a fost de 1,8%. Au existat și circumstanțe excepționale în care noi am răspuns cu măsuri excepționale, dar angajamentul nostru față de obiectivul nostru primar nu s-a schimbat, iar strategia noastră a rămas la baza acțiunii noastre. Angajamentul nostru mm, față de aceste elemente cheie e reflectat pe, și pe termen mediu și pe termen lung la nivelul inflației și rămânem ancorați în uh, obiectivul general de a ține rata inflației aproape de 2%, sub 2% de fapt, pe termen mediu. Ultimii 5 ani au fost unii interesanți la nivelul politicii de, uh, monetare din zona euro și ar trebui să nu uităm câte multe s-au uh, realizat și în domeniul politicii economice, nu doar monetare. La patru ani după ce statele membre au cerut asistență financiară, astăzi putem să spunem cu tărie că etapa cea mai grea a trecut și că răul cel mai rău a fost evitat. Voința politică a fost una foarte importantă aici. Mulți au subestimat voința politică de a depăși criza. Mai mult decât atât, Inițial, imaginea fusese una sumbră și mulți au încercat să bată monedă pe asta, dar iată că în termen de fundamente economice și construcție instituțională, zona euro se află într-o poziție mult mai bună decât la începutul mandatului acestui Parlament. Și clar se mișcă în direcția cea bună. Deci, uh, trebuie, paharul este cel puțin pe jumătate plin și acolo trebuie să privim. În mare parte, acest lucru se datorează corectării politicilor monetare la nivel național. Vedem că dezechilibrele scad și că se pun bazele unei competitivități îmbunătățite și unei creșteri puternice. Acest lucru e cu atât mai adevărat pentru țările uh, în criză, care au depus eforturi remarcabile pentru a consolida bilanțul public, pentru a-și repara sistemul financiar și pentru a-și reforma structura economiei. Dincolo de politicile naționale, zona euro în ansamblul său a devenit și ea mai rezistentă. Au fost ani turbulenți în care Adesea, tentația era mare să revii la măsuri strict naționale, dar iată că Parlamentul European, cu adevărata perspectivă europeană, a jucat un rol crucial în oferirea de soluții cu adevărat europene. Sunt perfect conștient de faptul că uh, abordarea instituțională care a trebuit să primeze uh, de cele mai multe ori a creat disconfort pe aici, pe acolo, dar pe ansamblu, iată că până la urmă totul a fost cu folos. Pentru că mai întâi am avut pachetul celor șase măsuri, apoi pachetul celor două măsuri și apoi acordul uh, fiscal. Și iată că s-a creat uh, astfel o zonă de confort extraordinară. A fost un pas important pentru a asana finanțele publice din zona euro. În al doilea rând, regulamentele financiare îmbunătățite, așa cum s-a întâmplat cu CRD4 și cu compromisul în ceea ce privește uh, rezoluția bancară, și pașii treptați către a avea o uniune bancară europeană adevărată, cu un mecanism unic de supraveghere, cu un mecanism unic de rezoluție și cu un cadru armonizat pentru garantarea depozitelor naționale, arată cu toatele că riscul poate fi redus și că o criză de aceeași magnitudine nu uh, va mai prezenta același risc într-o altă eră. Mai mult decât atât, în al treilea rând, în 2010 nu uh, existau niciun fel, nu exista niciun fel de acord în ceea ce privește uh, pierderea accesului la piață din partea statelor membre. Dar cu mecanismul unic de supraveghere și cu TUPAC, s-a creat un instrument permanent de finanțare și un cadru guvernamental foarte bun. Acest lucru reprezintă un mare pas înainte și ne garantează că pe viitor zona euro va fi mult mai bine pregătită ca să răspundă la aceste crize. Practic, din perspectivă istorică, 5 ani nu înseamnă decât o clipită. Și iată că în mai puțin de 5 ani zona euro a progresat atât de mult și noi am reușit să rămânem uniți. Acest lucru nu poate fi subliniat îndeajuns în săptămânile ce vor urma. N-am niciun dubiu că din iulie încolo următorul Parlament nu va continua uh, nu va continua aceste lucrări. În continuare, Parlamentul va juca același rol important cum a făcut-o în acest mandat. Există în continuare alte provocări care sunt mult prea importante și mult prea complexe pentru a ne culca cu toții pe ureche. E mult prea devreme să spunem că misiunea a fost îndeplinită. Oamenii din zona euro în continuare suferă din cauza procesului de ajustare, pentru că acest proces a survenit în urma anilor întregi de acumulare de uh, deficit. Rata șomajului e în floare. Cetățenii judecă Europa în funcție de capacitatea acesteia de a genera locuri de muncă și creștere economică. Anii ce vor urma vor trebui să fie niște ani în care să perfecționăm Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, asta înseamnă să ne respectăm angajamentele asumate în trecut Statele membre trebuie să-și mențină promisiunea de a corecta dezechilibrele și de a reforma structura economiilor lor. Politicile fiscale trebuie să fie perfect aliniate normelor din pactul de creștere și de stabilitate, dar și uh, normelor din acordul uh, bugetar. Consolidarea fiscală trebuie să fie creată în așa fel încât să favorizeze creșterea, iar reformele structurale trebuie să însoțească și să stimuleze creșterea economică. Aceste lucruri vizează toate statele membre, nu doar uh, uh, acele state membre care s-au confruntat cu riscul pierderii accesului la piață. Vizează și instituțiile europene, pentru că și acestea trebuie să se asigure că normele comune sunt aplicate în mod omogen Respectarea angajamentelor din trecut înseamnă și respectarea promisiunilor făcute în iunie 2012 de către șefii de stat și de guverne, când au spus că Uniunea Bancară va fi finalizată. Pentru asta trebuie ca directivele să fie transpuse rapid în legislație națională iar uh, cadrul de reglementare trebuie să fie adoptat uh, în întregime. Înseamnă de asemenea că e nevoie de al doilea pilon puternic Uniunea Bancară, cu mecanismul unic de rezoluție bancară. Asta trebuie să se întâmple chiar înainte de finalul acestui mandat. A crea o Uniune uh, sau a perfecționa Uniunea Europeană impune și acoperirea lacunelor care există la nivelul Uniunii Economice și Monetare. O uniune economică și monetară adevărată și comprehensivă, așa cum uh, e stipulată ea în raportul celor patru președinți, trebuie să rămână pe termen lung obiectivul nostru. Dar asta nu înseamnă să mergem cu integrarea cât mai departe cu putință pentru că nu este necesar din punct de vedere economic și nu este realist din punct de vedere politic. Trebuie să ne aliniem uh, guvernanța economică și politicile economice din statele membre acolo unde se poate, în așa fel încât efectul uh, de contagiune negativă să nu mai existe și să ne uh, bazăm pe schimbul de bune practici. E foarte important să Uh, reușim să punem, să partajăm datoria uh, suverană. În continuare, speranța mea ca uh, entitate, ca reprezentant al unei entități, entități bancare centrale și ca cetățean european este că la viitoarele alegeri și în, în, timpul campaniei electorale să avem, să aveți dumneavoastră oportunitatea de a vă angaja într-o dezbatere cu adevărat europeană. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, aștept acum cu nerăbdare întrebări. Mulțumesc! O să trecem din rog la întrebări. În primul rând, din partea PPE-ului, Burkhard Balz. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, dumneavoastră vreau să vă mulțumesc pentru prezentare, mai ales pentru faptul că ne-ați lăudat numai puțin să ne montăm și noi căștile și să uh, ajungem pe canalul corect. Încă o dată, domnule președinte, mulțumesc pentru această prezentare, mai ales pentru faptul că ne-ați lăudat pe noi cei de la Parlamentul European pentru munca întreprinsă. Eu sunt din Germania și uh, noi știm că sunt instituții care nu apreciază întotdeauna asta. De aceea vreau să vă mulțumesc. Am două întrebări. Odată, în ceea ce privește capitalul propriu și aportul acestuia uh, în titlurile de valoare. Parlamentul European de mai multă vreme cere o evaluare a riscului titlurilor de valoare. În negocierea cu alte instituții europene, adesea se vehiculează faptul că uh, Uh, nu trebuie să se întâmple asta. Există din ce în ce mai multe persoane care se exprimă pentru ace această abordare, mai ales uh, recent ministrul de finanțe german. Domnule președinte, care este opinia dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește primii pași în această direcție? Pentru că uh, va avea loc o evaluare a bilanțului și a testului de rezistență? Și a doua întrebare, cu privire la rolul troicăi. BCE-ul e și parte activă în Troica. În țările aflate acum uh, în program de redresare, uh, sunt criticate măsurile de implementare și de acțiune a Troicăi, chit că adesea sunt niște programe negociate cu parlamentele și guverne naționale. În aceste țări în care uh, a avut loc o profundă reformă economică, S-a dovedit că mai târziu, într-adevăr, se va profita de pe urma acestui efort. Cum se evaluează la Banca Centrală Europeană uh, tot acest proces? Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! În ceea ce privește primul punct, ponderarea riscurilor pentru obligațiunile suverare. Trebuie să diferențiem între mai multe aspecte care intervin aici. În primul rând, ponderarea generală a riscurilor pentru obligațiunile suverane, având în vedere schimbările care apar la nivelul reglementărilor bancare. Acesta este un subiect care trebuie discutat de comitetul de la Basel și care trebuie să se aplice tuturor băncilor din lume sub forma unui regulament global, în mod uniform. Un alt aspect este care va fi evaluarea obligațiunilor uh, suverane în revizuirea calității activelor. Acolo evaluarea se va face pe baza criteriilor CRD4 și a regulamentelor UE. Un al treilea aspect este cum vor fi tratate aceste obligațiuni suverane în testul de rezistență. Răspunsul este că vor fi tratate ca toate celelalte active adică vor fi testate conform parametrilor de rezistență, exact ca restul activelor. Încercăm să avem o abordare cât mai conservatoare posibil, având în vedere situația în care se regăsește regulamentul în vigoare în prezent în Uniunea Europeană. A doua întrebare pe care mi-am spus-o se referă la Troică. Sunt în totalitate de acord. Țările care au fost parte a uh, programelor care au uh, asupra căror a acționat Troica au beneficiat de pe urma acestui program. A trecut suficient timp deja ca să putem spune că drumul parcurs n-a fost unul ușor, a fost chiar dificil și chiar dureros în majoritatea cazurilor, dar este clar că programele respective erau exact ceea ce era necesar acestor țări și încă mai au nevoie de acest lucru, aceste țări, pentru că nu s-a terminat tot ce trebuia făcut. În ceea ce privește rolul Băncii Centrale în Troica propriu-zisă, esențial aici este să înțelegem că prezența Băncii Centrale Europene în Troică avea rolul de a îmbunătăți canalele de transmisie pentru politicile monetare. Asta în primul rând. Probabil când vor fi puse alte întrebări o să mă mai refer la aceste aspecte. Mulțumesc! Mulțumesc acum din partea socialiștilor și democraților Elisa Ferreira. Mulțumesc, o să mă pronunț în engleză ca să meargă mai repede. V-am mulțumit deja de mai multe ori pentru faptul că ați fost acolo unde era nevoie atunci când s-a produs criza. Așa că nu o să mai reiau aceste mulțumiri acum, însă aș vrea să vă rog să nu vă opriți din a veni cu propuneri referitoare la uh, elemente substanțiale ale arhitecturii zonei euro. Acest lucru trebuie să continue. În ceea ce privește cele două întrebări, în primul rând, aș vrea să vă rog să ne dați referitoare, referitoare, să ne dați detalii referitoare la mecanismul de rezoluție. Acest Parlament, după cum știți, a fost foarte implicat în Uniunea Bancară în general și în special a adus o contribuție utilă, aș zice eu, în ceea ce privește mecanismul unic. Și acum, iată că timpul este foarte scurt și avem negocieri foarte dificile cu Consiliul. În calitate de raportor, în numele echipei noastre, care includ raportorii din umbră, raportorii, aș vrea să vă rog, deci în numele nostru al tuturor, să fiți ferm și clar în contribuția Băncii Centrale la acest proces. Sunteți îndreptățiți să vă implicați și supravegherea Băncii Centrale nu va fi credibilă dacă în același timp nu veniți și cu un cadru robust care să ajute la această situație. Subiectele au fost identificate, este vorba de, eh, de decizii nepolitice, e vorba de linii de credit și de finanțare pentru operațiunile post-asistență din rezoluție. A doua mea întrebare se referă la situația ce se întâmplă, care va apărea după ce programul este implementat în țări. Ați avut comentarii pozitive cu care noi nu suntem de acord, dar nu mă refer la acestea. Datoriile publice au crescut și există state membre care aleg să iasă din program cu un nivel al datoriei publice cu 30 până la 50 de ori mai mare. Perspectivele de creștere nu fac această datorie să fie credibilă și eu aș vrea să știu dacă aceste tranzacții monetare directe, OMT, rămân în continuare viabile? Sunteți gata să interveniți dacă va fi nevoie și ce fel de condiții veți impune, voți impune țărilor dacă va trebui să interveniți și să le protejați împotriva atacurilor speculative? Mulțumesc! Mulțumesc! Sunt de acord cu dumneavoastră Este foarte important să ajungem foarte repede la încheierea negocierilor privind mecanismul unic. Banca Centrală și cu mine, încă de la începutul acestor discuții, am făcut niște comentarii și observații care sunt valabile și acum. Mecanismul de reglementare trebuie să aibă o structură de guvernare eficientă, capabilă de a lua decizii în situații extrem de dificile. Aceste decizii trebuie să fie luate cu rapiditate. Prin urmare, conducerea trebuie să permită acest lucru. Asta în primul rând. În al doilea rând, trebuie să existe o separare clară între evaluarea făcute de supraveghetor, Banca Centrală și SSM și uh, partea de rezoluție, adică mecanismul. SSM va hotărâ dacă, prin evaluare, va hotărâ dacă o bancă trebuie sau nu să intre în rezoluție sau nu mai este viabilă de una singură. Deci mecanismul acesta va hotărâ care va fi rezoluția și va hotărâ tot ceea trebuie să fie hotărât după evaluare. N-are, nu e o idee bună ca cele două faze, adică evaluare și decizie, să fie combinate. Ni s-a spus că este bine pentru Banca Centrală să fie în uh, Consiliul Director al uh, SRM, dar vrem să facem acest lucru doar în calitate de observator. Apoi, durata de timp prevăzută în prezent, 10 ani, înainte de a implementa un sistem de oprire comun, ar duce la partajarea unor dintre riscuri, dar e o perioadă prea lungă. Noi am cerut uh, practic jumătate această perioadă și să dublăm viteza cu care lucrurile se vor produce, ceea ce nu înseamnă că băncile vor trebui să plătească cu o viteză dublă, ci înseamnă că există un sistem de oprire comun după perioada de tranziție de 5 ani. Și sigur, acest sistem trebuie să fie, uh, să poată fi implementat și în faza de stagnare. S-ar putea ca mecanismul de reglementare să poată emite pe piață cu garanții guvernamentale și sau ar putea să fie sub forma unei linii de credit cu ESM acestea ar fi elementele cheie pentru mecanismul de rezoluție. Eu n-aș spune că SSM nu este credibil dacă mecanismul de rezoluție nu este implementare la momentul în care primul intră în vigoare. Însă, dacă SRM nu este în vigoare, s-ar putea să existe o, un dezechilibru între responsabilități. Există o entitate centrală, SSM-ul, care ia o hotărâre și apoi există autorități naționale care iau hotărâri cu privire la rezoluție. De aceea spun că este un dezechilibru uh, între responsabilități dacă așa ceva sau s-ar întâmpla. În ceea ce privește tranzacțiile monetare directe, OMT este un sistem gata să fie pus uh, în funcțiune dacă este necesar. Adică atunci când condițiile care au dus la crearea acestui sistem sunt uh, îndeplinite, Adică țara respectivă trebuie să aibă un program, program care să aibă o anumită natură și toate celelalte condiții. Deci dacă se îndeplinesc aceste lucruri, poate fi declanșat. Aici nu s-a schimbat nimic. Mulțumesc. Intervenție din sală fără microfon. Nu, e vorba de garanții separate. M-ați întrebat despre OMT. Acest sistem este gata și poate fi uh, pus în funcțiune așa cum a fost creat inițial. Doamna președinte, nu puteți uh, nu putem continua dacă îi mai răpiți din timpul de răspunsuri, restul nu mai au timp să pună întrebări. Din partea alte, Ole Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte, dat fiindcă e ultima dată, am ocazie uh, să vă pun orice întrebare. Eu personal aș vrea să vă spun că apreciez și admir modul în care ați condus Europa și Banca Centrală Europeană după criză și cred că mulți dintre colegii mei vor spune acest lucru. Dată fiindcă e ultima dată când eu pot face așa ceva, vreau să subliniez. Am două întrebări. Una referitoare la Ucraina, de asemenea. Cred că toată lumea se gândește astăzi la situația din Ucraina și cred că ar trebui să comentați puțin lucrurile uh, de acolo și în ce fel um, politicile monetare vor fi afectate de această situație. Și acum să trec la întrebările propriu-zise. Prima se referă la transparență. Ne-ați spus că acum avem, ne așteaptă o perioadă de 5 ani și transparența și responsabilitatea ar putea fi îmbunătățite. Veți încerca ca procesele verbale să fie uh, publicate în următorii cinci ani, domnule președinte? Asta este o prima întrebare. A doua se referă la Europa divizată pe care o avem. După cum știți, țara mea nu face parte din zona euro. Eu am fost întotdeauna pentru euro și pentru a avea euro în țara noastră. Dar vorbeați despre o uniune perfectă. Oare asta nu va fi o Europa divizată, cu tot ce ne așteaptă, cu Uniunea Bancară și toate aceste aspecte uh, care se centrează cel mai mult pe țările din zona euro. Eu mă tem ca nu cumva să ajungem la o Europa împărțită în două. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Întâi de toate, pentru uh, complimentele pe care mi le-ați făcute, nu se întâmplă prea des în ultimul timp, așa că ori de câte ori am ocazia, mă bucur și le apreciez. N-am înțeles ce ați vrut să spuneți cu Ucraina. Vreți să comentez uh, situația din Ucraina? Răspunsul în acest caz e unul destul de complex. Un răspuns pe care, să spun, am putea să îl structurez pe două dimensiuni. În primul rând, dimensiunea pur tehnică, economică, dar e vorba de o privire strict limitată la aspectele economice. Din această perspectivă, dacă e să analizăm legăturile comerciale și financiare dintre zona euro și Ucraina, vedem că sunt destul de reduse. Ucraina reprezintă cam 1%, sub 1% din cererea de uh, tranzacții comerciale din zona euro, și foarte puține, sub un sfert din băncile europene, au um, contrapartide în Ucraina. Prin urmare, impactul economic din această perspectivă strict limitată economic asupra zonei euro este și el relativ limitat. Și am putea să comparăm din această perspectivă cu ce s-a întâmplat uh, în urma deciziilor de politică monetară făcute în alte jurisdicții și impactul pe care l-au avut asupra noastră. Și în acel caz am spus că în mare efectul era relativ limitat. Însă dimensiunea geopolitică a situației din Ucraina este cu totul altceva față de ce s-a întâmplat în cazul ultimelor efecte din piețele emergente sau decizii uh, de politică monetară luate de alte țări. Din dimensiunea geopolitică, este clar că impactul ar putea să fie mai mare și ar putea să existe capacitatea de a afecta evenimente care să depășească legăturile propriu-zise, cifrele statistice care există pentru a reflecta relațiile economice dintre noi și ei, pe care tocmai vi le-am citat. Prin urmare, cred că ar trebui să urmărim cu mare atenție ce se întâmplă acolo și să înțelegem că nu e vorba doar de decizii în domeniul politicilor monetare care trebuie să ne intereseze, ci și chestiuni pe o temă mai largă, ce pot, de asemenea, avea impact asupra economiei. În ceea ce privește transparența și publicarea pe care ați menționat-o, am început, așa cum s-a sugerat deja cu ceva timp în urmă, Consiliul Executiv a prezentat o propunere Consiliului Director și am început o discuție cu privire la aceste procese verbale. Am avut o primă rundă de discuții, vom mai avea altele Cum am spus și cu alte ocazii, discuția este una foarte complexă pentru că trebuie să analizăm diferitele aspecte legate de nevoia de a furniza informații, dar transparență, în același timp trebuie să putem proteja independența membrilor Consiliului Director. Da, ce pot să vă garantez cu siguranță este că vom uh, încheia înainte de cei 5 ani și procesele verbale vor fi publicate înainte de perioada respectivă. Aici cred că pot să mă angajez sigur că așa vor sta lucrurile. Cealaltă chestiune pe care ați menționat-o este un lucru care ne preocupă în mod direct, și anume dacă toate aceste inițiative referitoare la Uniunea Bancară ar putea să ducă la o uh, diviziune în cadrul, la o divizare în cadrul Uniunii Europene. În primul rând, Acestea sunt etape normale pe care trebuie să le parcurgă Uniunea Monetară pentru a-și garanta existența. Uniunea noastră monetară a fost un pas îndrăzneț făcut înainte, dar încă lucrurile nu sunt finalizate. Mai sunt câteva alte etape care trebuie parcurse înainte să putem spune că arhitectura Uniunii Monetare este una solidă, robustă. Una dintre aceste etape este reprezentată de Uniunea Bancară, dar mai sunt și alte etape. Întrebarea este, dar ce se întâmplă cu cei care nu sunt în zona euro? E adevărat. Uniunea bancară până acum cel puțin, a fost prezentată ca o structură deschisă. Deci toate țările care doresc să facă parte din această uniune pot să o facă. Și există schimburi continue de informații între SSM și autoritățile de supraveghere din statele care încă nu fac parte din această structură. Dar, cum am spus, e o structură deschisă care nu are un caracter exclusivist deloc. Vă rog foarte mult să limitați întrebările pe care le puneți, pentru că nu avem suficient timp la dispoziție. domnul Epping, în numele ECR. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Draghi, în 2012 ați spus că Uh, vom face tot ce e necesar. Am avut uh, impresia pe atunci că sunteți un adevărat James Bond al lumii monetare, pentru că până la urmă aveți uh, totuși până la urmă matrița în mână pentru tipărirea banilor. Deocamdată însă presiunea rămâne foarte mare. Apoi Curtea Constituțională Germană s-a intersectat cu drumul dumneavoastră. Această Curte Constituțională, domnule Draghi, a considerat că OMT-urile sunt ilegale și nu sunt compatibile cu legislația germană. Și de atunci încoace, și având în vedere că uh, Curtea Constituțională se referă doar la chestiuni legate de politica internă din Germania, a trimis, uh, teferat cazul Curții din uh, Luxemburg. Uh, un parlamentar german, domnul Gaulweiler, uh, prieten uh, cu domnul Ferber și cu prietenii lui, vor merge la uh, Karlsruhe pentru a se asigura că Bundesbankul nu participă la OMT-uri. Deci întrebarea mea, domnule Braghi, cât este delimitată activitatea matriței dumneavoastră pe care o uh, uh, puteți folosi? Și cum vă puteți asigura că Curtea Constituțională Germană nu vă împiedică să faceți tot ce e nevoie? Domnul Goldfinder face parte din partidul dumneavoastră, nu din partidul meu. Intervenție fără microfon din partea domnului Ferber din sală. OMT-urile uh, țin de uh, mandatul nostru, sunt perfect legale și uh, BCE-ul Deci, întrebarea este că ar trebui ca partajarea riscului, și s-a discutat acest lucru și la Constituționare de la deci partajarea riscurilor era aceea că e vorba de participare sau nu la aceste OMT-uri. Uh, mulțumesc. Ian Epping are arma nu neapărat, însă vă o uh, îndreaptă împotriva dumneavoastră. Numele verzilor, Sven Bigold. Domnule președinte, eu am o întrebare în legătură cu uh, estimările legate de inflație uh, de acum de pe piață. Îmi amintesc că atât dumneavoastră cât și predecesorul dumneavoastră se mândresc uh, sau se mândreau cu faptul că în ciuda uh, suișurilor și coborâșurilor și uh, suișurilor și cobo coborâturilor, rata inflației a fost menținută întotdeauna sub uh, 2%. Acum piețele uh, au uh, fluctuat în ultimii 10 ani între 1,5 și 1,7, cam așa ceva, dar nu se apropie în orice caz de pragul de 2% de care vorbeați dumneavoastră. Deci aș dori să știu care este consecința din punctul dumneavoastră uh, de vedere uh, asupra politicilor monetare și a obiectivului de inflație BCE. Deci care sunt consecințele acestei realități, a faptului că nu vă mai puteți mândri ca și înainte în legătură cu faptul că ajustările cu privire la rata inflației sunt perfecte. Mulțumesc! În ceea ce privește mândria, faptul că ne mândrim, nu cred că ar trebui să ne mândrim cu rezultatul eforturilor uh, a milioane de persoane până la urmă. Însă, ceea ce putem spune dacă ne uităm puțin înapoi în timp, cu o anumită doză de mulțumire sau de satisfacție, putem spune că în ultimii 15 ani BCE-ul a respectat acest obiectiv și dacă faceți uh, comparația cu alte bănci centrale din lume, chiar înainte ca BCE-ul să fi fost creată, vedeți că totuși BCE-ul are rezultate uh, mulțumitoare. Dar în orice caz nu aș merge mai departe decât rezultate mulțumitoare. Acum, în ceea ce privește așteptările legate de infla inflație. Pentru noi, estimările de inflație pe termen mediu și lung au fost fixate la 2%, ceea ce înseamnă, însă, spune domnul Draghi, nivelul, rata inflației era cu mult sub uh, pragul de 2%. De fapt, uh, mult mai aproape de 1 decât de 2% și aceasta pe o perioadă destul de lungă de timp și nu doar pe termen scurt. Deci, pe termen, deci ce putem spune este că cu cât inflația se menține la nivelul actual, cu atât riscul ca inflația să nu se întoarcă la 2% e mai mare. Deci, cu alte cuvinte, ă, așteptările legate de inflație s-ar putea îndepărta de acest obiectiv al nostru și nu ne dorim acest lucru o, un al doilea aspect. Dacă spunem că la un moment dat inflația se va apropia de pragul de 2%, chiar dacă aceasta după o perioadă lungă de timp, trebuie să ne întrebăm de ce s-a ajuns la această situație, care sunt factorii care uh, pot face ca inflația să ajungă la 2%. Și aici trebuie să ne gândim, să examinăm cauzele, originea acestei rate scăzute a inflației. În primul rând, există componenta globală a preții, prețurilor scăzute la energie. Apropo, când spun uh, prețuri scăzute la energie și prețul la alimente scăzute, și dacă comparăm inflația de, um, noastră cu cea din SUA, ne dăm seama că statele, inflația din Statele Unite nu este chiar atât de mare, chiar dacă recuperarea, redresarea economică este mai lentă decât în cazul nostru. De asemenea, dacă ne întoarcem la rata inflației după criza asiatică la sfârșitul anilor 90 și după falimentul Lehman Brothers uh, din 2009, vedem seama, ne dăm seama că nivelul e cam același, deci nu e o situație total inedită. Însă, mai există și un factor pe care ar trebui să luăm în considerare. Când ne gândim la componenta energie și hrană, alimente, și dacă ne referim doar la inflația de bază, ne dăm seama că această tendință în scădere, aceste inflații de bază, se datorează ajustării lor care au avut loc în uh, cele patru țări care au făcut parte din program. Deci felul în care inflația s-a comportat în aceste țări. Pentru noi, în parte, nu în totalitate, deci în parte, uh, e, uh, această inflație e rezultatul ajustărilor de uh, prețuri relative. Și dacă așa este, știm că e un factor care va uh, interveni întotdeauna. Deci această ajustare uh, acționează și deci inflația cu timpul va continua să crească. Însă, și aici încerc să vă explic cât de complexă este analiza noastră, trebuie să uh, vedem și reversul medaliei. Nu întotdeauna vorbim de cerere, trebuie să ținem cont și de cerere, deci nu numai de ofertă, ci și de cerere. Deci, ă, pentru mult ă, timp, ă, cererea legată de inflație va, e, e, e scăzută. Trebuie să ținem cont și de acest parametru în ecuația noastră și ne dăm seama că șomajul mare e foarte important atunci când vorbim de inflație. Și aici aș mai dori să adaug încă o completare pe marginea observațiilor făcute legate de inflație. Ar trebui mai bine să mă opresc sau pot să continu? Președinte, îi permite domnului Draghi să continue. Aceste ajustări ale prețurilor au loc în mare parte în sectoarele în care intervine competiția, concurența internațională, deci în uh, sectoarele de export. Restul economiei trebuie să se adapteze, să se ajusteze la fel, și, și el, pentru că dacă nu, inflația este scăzută, dar salariile în uh, sectoarele protejate, subvenționate, va, uh, vor fi mari. Și cu cât durează o astfel de situație, cu atât uh, re, re, uh, ajustarea economiei va fi mai lentă. Și de aceea noi insistăm pe aceste reforme structurale de în profunzime, pentru că uh, în aceste domenii intervin reformele structurale și unde reformele au un rol important. Uh, reformele din domeniile care nu sunt expuse concurenței internaționale. Mulțumesc! Um, toată lumea vă împușcă, am impresia. Acum din uh, partea grupului GUE, Marisa uh, Matias. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule Draghi, vă mulțumesc și eu pentru prezență. Aș dori să vă pun o întrebare care nu v-a fost pusă de către colegii mei și care se referă la surplusul de lichidități. Știm că este o problemă internă și nu uh, deși, și că dacă rata dobânzii scade, nu va, situația nu se va uh, rezolva. În ultimile săptămâni, Banca Centrală Europeană a, încep, a încercat să vină cu propuneri în acest sens și una dintre ideile propuse a fost cea a, a condițiilor impuse în momentul în care băncile sunt recapitalizate. Deci în momentul în care acest proces începe, băncile trebuie să respecte anumite condiții pentru ca, ele, ca banii să ajungă în economia reală. Aș dori să știu dacă uh, intenționați să propuneți o astfel de măsură. Dacă așa se întâmplă, aș dori să vă spun că eu susțin o astfel de măsură. Îmi pare rău că ea intervine doar uh, la șase ani după ce criza a început și îmi pare rău că a fost nevoie de șase ani pentru ca o astfel de uh, măsură să fie introdusă, dar cum se spune mai bine mai târziu decât uh, niciodată și dacă așa se va întâmpla, aș dori să știu în ce condiții uh, va fi lansată ea, deci dacă se vor stimula creditele pentru IMM-uri și așa mai departe. Cum am putea ajuta economia reală? Cum am putea combate recesiunea? Mulțumesc! Mulțumesc! Da, sunt de acord cu dumneavoastră, respectiv că trebuie să vedem dacă schimbările din politica monetară sau uh, politica legată de rata dobânzilor vor fi transpuse, vor ajunge în economia reală. Aș dori să vă spun că s-au înregistrat progrese imense din uh, iulie 2012, când a spus ce a spus James Bond. Da, s-au, s-au întâmplat multe între timp pe partea de finanțare, fărâmițarea, fragmentarea bancară nu mai există. Deci dacă ne uităm la baza de depozite pentru bănci, suntem la aceleași niveluri ca în 2007. Deci această uh, fărâmițare a finanțării bancare din uh, depozite nu mai există. S-au înregistrat foarte multe îmbunătățiri pe piața obligațiunilor. În ceea ce privește creditarea, într-adevăr, progresul a fost mult, mult mai lent dar începem să culegem roadele, începem să vedem anumite rezultate acum. Fluxurile de credit sunt încă lente, dar uh, ratele dobânzilor pentru credite au scăzut. De asemenea, din uh, uh studiul uh, privind uh, activitatea băncilor reiese că totuși progresele sunt reale, dar aspectul cel mai important aici e ca pentru ca creditarea să pornească cu adevărat, pe partea de furnizare trebuie să ne asigurăm că percepția uh, legată de riscul bancar se schimbă, deci că riscul perceput scade. Până acum, țările Uh, cu riscul bancar cel mai mare erau țările cu recesiunea cea mai mare, deci creditarea uh, era foarte riscantă, în orice caz mult mai riscantă decât în condiții normale. Deci este un factor cheie în ceea ce privește oferta. Dar mai există și aspectul legat de cerere. Pentru ca fluxul de creditare să, uh, să lanseze, trebuie ca IMM-urile să ceară credite. Și IMM-urile cer credite doar dacă au clienți cărora să le vândă produsele sau serviciile. În, într-unul dintre sondajele cu privire la uh, activitatea IMM-urilor comandat de către comisie în urmă cu 8 sau 9 luni în urmă. IMM-urile au fost întrebate în legătură cu cauza sau cu uh, problema cea mai mare cu care se uh, confruntă în a face afaceri și primul răspuns era nu avem clienți și în al doilea nu avem acces la credite. Deci accesul la credite e pe locul 2. Deci, din perspectiva băncilor, vă dați seama că e greu să acorde un credit unei companii care nu are clienți. Din fericire însă, acest peisaj se îmbunătățește. primim uh, semnale pozitive atât din anchetele noastre, dar și din uh, datele statistice cu privire la uh, date, care totuși ne indică anumite îmbunătățiri. Ați făcut și aluzie la această legătură între creditarea băncilor de către BCE și uh, creditele care ajung în economia reală. Această, acest uh, program Funding for Lending, care a, uh, a fost lansat în altă jurisdicție, este într-adevăr unul dintre instrumentele pe care le avem la dispoziție, în artileria noastră, să zice, sau un uh, în uh, instrumentele pe care le avem la dispoziție și încă ne gândim la cum să-l folosim mai bine. Mulțumesc! Are o teacă cu foarte multe săgeți. În numele FC-ului... Domnul Sapo, o să pun întrebările în finlandeză. Vă mulțumesc! Voi uh, continua cu un subiect menționat deja de cei do doi antevorbitori. După cum spuneați noastră, principala uh, sarcina BCE-ul trebuie să fie menținerea stabilității prețului. Poate că ați reușit prea bine chiar la acest capitol. Eu sunt din Finlanda și, comparativ cu Suedia, uh, situația noastră este una specială. Mulți cred că competitivitatea finlandeză uh, suferă din cauza uh, monedei euro comparativ cu Suedia. De fapt, întrebarea este mai uh, importantă. E vorba de competitivitatea zonei euro, de fapt, și sunt multe țări care nu sunt atât de competitive în plan global. Mulți se plâng că euro e prea puternic și continui cu ce au spus verzii. Dacă valoarea euro ar fi mai mică, ce obstacole vor apărea? De ce nu deveniți mai activ pentru a obține 2% inflație? Rata de schimb nu ține de strategia noastră Strategia noastră se referă la stabilitatea prețului și acesta este și mandatul nostru. Către asta țintim. Dar rata de schimb e importantă, bineînțeles, pentru stabilitatea prețurilor, pentru că atunci când spune stabilitatea prețurilor, de fapt ne referim uh, la o stabilitate bidirecțională. De fiecare când ne îndepărtăm de 2%, deci suntem aproape, dar suntem de desubt, uh, apar probleme în ceea ce privește obținerea stabilității prețului. Deci, de dragul creșterii și a stabilității prețului e important. Și o parte importantă a evaluării noastre se referă la stabilitatea prețului și la politica monetară în funcție de evoluția pe termen mediu a acesteia. Voi continua tot în finlandeză, domnule președinte. Ce obstacole sunt pentru a avea dreptintă 2% rată inflației într-un ritm mai alert? Nu neapărat de termen mediu. Politica noastră monetară e una, la ora actuală, permisivă. Um, s-a întâmplat asta deja, de, deci se întâmplă asta ceva vreme încoace, de doi ani și jumătate, de fapt, când am uh, am luat tot felul de măsuri politice și monetare în aceeași direcție pentru ca politica monetară să fie mai cuprinzătoare și să răspundă mai bine la evoluțiile economice. Deci, inflația acum e puțin sub 2% și tocmai v-am explicat de ce. Și v-am explicat și de ce noi credem că pe termen mediu ritmul uh, va deveni unul mai accelerat, în așa fel încât pe termen mediu spre lung să rămânem ancorați undeva la 2%. Numele PP, Pablo Zalba. Mulțumesc! Dacă inflația ar fi 10%, iar uh, creditele ar fi acordate în continuare, cred că toată lumea ar fi uh, fericită. Dar uh, situația de astăzi e total invers. Nu există creștere economică și inflația e foarte probabil ca până prin 2018 să rămână la 1,5%. Și am aici trei întrebări în acest context. Credeți uh, prognoza femeiului? Credeți în ea? Și dacă da, credeți că în ciuda acestor realități v-ați uh, îndeplinit sarcinile? Și în al doilea rând, care sunt aspectele sau elementele pozitive și negative sau care sunt elementele care ar trebui să existe pentru ca BCE-ul să își îndeplinească sarcinile? Ba nu, se repetă a doua întrebare. Ce elemente pozitive sau negative ar fi necesare pe lângă inflația scăzută și proasta alocare de credite, pentru ca Consiliul BCE împreună cu președintele să fie convinși că ar trebui să apeleze la măsuri neconvenționale pentru a uh, își atinge obiectivele. Și în al treilea rând, ați spus că a existat o stabilizare la achiziționarea de titluri de valoare și de obligațiuni. Ce părere aveți despre acest an? Mulțumesc! Știți, v-am spus la început că suntem într-o perioadă de purda și că nu pot să răspund chiar la toate întrebările. Din păcate, întrebările noastre chiar aici se încadrează, dar toate instrumentele pe care le-ați menționat dumneavoastră sunt în catalogul nostru și elementul cheie e acela de a analiza aceste instrumente în calitate de răspunsuri la diferite urgențe. Uh, nu e ca și când uh, instrumentele acestea uh, sunt uh, luate neapărat după tipare perfecte. Nu, ținem cont de diferitele urgențe care apar. Dar, din păcate, dincolo de aceste comentarii generale, nu mai pot să spun absolut nimic, pentru că aș uh, încălca uh, aș încălca regulile întrunirii noastre de joi. Ei bine, în ceea ce privește prognoza inflației de la FMI, s-a spus 1,5 până în 2018. Credeți că e realist? Staful BCE își va publica pro, uh, prognoza miercuri, în ajunul uh, Banujoi în ajunul reuniunii noastre și va fi pentru prima dată când vor exista niște proiecții până prin 2016. Deci, răbdare până joi, când voi putea să ofer un răspuns exhaustiv. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Poate că dumneavoastră sunteți în purda, dar noi nu, noi insistăm, așa cum v-ați dat bine seama, probabil. Cu urata mica inflație care ne deranjează pe mulți. Ne pune bețe în roate. Marcus Ferber de la PP. Mulțumesc. Voi vorbi în germană, domnule președinte. Domnule președinte, acum avem un efect foarte pozitiv față de ceea ce a spus domnul Epping. Nu, cu legătură la remarcile glumețe despre fotbal, nici Hanovra n-a câștigat. Și acum revenind la lucruri serioase, vedem că am ajuns la o rata inflației mi- foarte mică, chiar mai mică sau la același nivel de dinainte de criză. Mă întreb cum Banca Centrală Europeană își formulează um, evoluția bilanțului în acest context Ați ajuns oare la un nivel în care să spuneți că puteți să stagnați? Și în al doilea rând, în calitate de uh, supraveghetor al băncilor, tocmai ce pregătiți testele de uh, rezistență, stress test. Și zvonurile spun că unele bănci vor fi evaluate în funcție de bilanț, altele în funcție de perspectivele bilanțului. Se pune întrebarea dacă rezultatul va fi unul uh, de bun simț, dacă se face diferența între bănci uh, evaluate în funcție de bilanțul încheiat și bănci uh, evaluate în funcție de bilanțele previzionate pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumesc. În ceea ce privește a doua întrebare, toate băncile vor fi abordate la fel, evaluate la fel vom avea evaluarea calității activelor, un fel de instantaneu, dacă vreți, al calității bilanțului tuturor băncilor, după aceiași parametri, nu în funcție de bilanțul încheiat pentru unele și bilanțul uh, prognosticat pentru altele. Și, uh, așa cum am spus la început, acest exercițiu uh, de evaluarea calității activelor e eficient doar dacă este transparent și riguros în același timp. Obiectivul este acela de a face o evaluare credibilă și de a reprezenta credibil bilanțul sistemului bancar din zona euro. Astfel, sectorul privat va putea avea încredere să investească în sectorul privat bancar. Pentru că, vă dați seama, nu investești cu drag în lucruri pe care nu le cunoști și de aceea evaluarea calității activelor este atât de importantă. E un exercițiu important și eficient însă doar dacă este condus într-o manieră transparentă și doar dacă există consistență și consecvență între toate băncile din zona euro. Când spun toate băncile, mă refer la cele bănci care se află în imediata supravegherea BCE-ului. Dar și băncile mici uh, sunt vizate și fac obiectul aceluiași regim de supraveghere, cu diferența că, față de băncile mari, alta e intensitatea uh, sau alta e implicarea autorităților naționale în supraveghere. Pentru cele vreo 120-130 mm, de bănci mari, Totul se va face la centru. Și, bineînțeles, cu ajutorul autorităților uh, naționale competente, cu părțile independente și cu echipele de anchetă, formate din uh, supraveghetori veniți din diferite jurisdicții europene, în așa fel încât să avem cel mai mare grad de independență și transparență. Pentru micile bănci implicarea autorităților naționale va fi mai mare, iar uh, BCE-ul are dreptul de a veni cu întrebări adiționale sau de a cere informații sau de a interveni la nevoie. Deci toate băncile uh, vor fi uh, pe picior de egalitate în ceea ce privește valoarea activelor. Și ați putea, vă rog, să-mi uh, repetați prima întrebare? N-am înțeles. Foarte pe scurt. BCE-ul e dispus să demonteze volumul bilanțului în așa fel încât obligațiunile de stat să uh, revină pe piață după ce uh, rata dobânzii se apropie de un nivelul dorit, adică unul scăzut? Sunt două cazuri. În primul rând, un caz real. Holdingurile S&P, cele care au fost mm, on hold, dacă vreți, după prima intervenție. Angajamentele asumate prin 2010 a fost acela de a ține aceste obligațiuni deoparte până la um, maturitate. Acum e către finalul perioadei și mai așteptăm puțin, dar obligațiunile nu sunt înlocuite. Și la fel se întâmplă și cu garanțiile uh, achiziționate prin OMT-uri. Vor fi cumpărate și vândute uh, fără niciun fel de altă obligație. Mulțumesc. În numele SND, Liam Hang Gok. Thank you, Sharon. Mr. President, Mulțumesc, Sharon. Domnule președinte, întrebarea mele se vor referi la activitatea Troicăi. În prezentarea dumneavoastră ați rezumat clar poziția băncii centrale în ultimii cinci ani. Și după cum ați spus și dumneavoastră, când s-a hotărât programul OMT, BCE-ul a reușit să elimine presiunile speculative în ceea ce privește datoria suverană. Are? Credeți că în cazul în care programul acesta al tranzacțiilor directe ar fi fost activat mai rapid, am fi putut evita efectul acesta de contagiune al uh, crizei din Grecia asupra portughezilor, ciprioților și așa mai departe? Asta în primul rând. În al doilea rând, ați spus că situația este mai bună decât în 2009, însă dacă e să privim cifrele macroeconomice, ne îngrijorăm pentru că în ceea ce privește datoria, raportul datorie PIB în multe țări este peste 100 20% și spun cu mult peste 120%, și nu e ceva care să inspire încredere. Doamna Lagarde, pe bună dreptate, cere restructurarea datoriei până la urmă. Și atunci întrebarea mea ar fi dacă există astfel de surplusuri și dacă se iau hotărâri la nivelul troicăi, veți putea, BC-ul va putea asuma pierderile în acel caz? Pentru că în prima restructurare a datoriei nu ați absorbit aceste pierderi și știm că în prezent BCE-ul are 34 miliarde datorie suverană a Greciei și dacă BCE-ul absorbe aceste pierduri, ar putea să evite problemele pentru cetățenii sau băncile grecești și apoi, când nu va mai exista presiune inflaționară și așteptări inflaționare, pot fi folosite aceste instrumente. Ce părere aveți? Well, let me respond first, first question. Mulțumesc. Dați-mi voi să vă răspund la prima întrebare. Răspunsul general este că, sigur, am fi putut acționa mai bine, dar asta este valabil în orice situație după ce se întâmplă. Dar există un răspuns mai profund aici. Când ne punem întrebarea care au fost factorii care au adus revenirea credibilității în moneda euro încrederea aceasta care există la nivel global în euro. Ca răspuns, cred că ar trebui să ne axăm pe trei seturi de aspecte. În primul rând, răspunsul pe care multe state, în special cele din testul de rezistență, l-au dat. Răspuns pe care l-au dat prin schimbarea în bine a politicilor economice. Efortul acesta în multe țări a avut loc înainte de 1 iulie 2012 și în unele cazuri a continuat și după această dată. Asta ar fi un factor. Al doilea factor, care adesea este trecut cu vederea, este uh, Consiliul European din iunie 2012, unde s-a lansat efectiv Uniunea Bancară. Și al treilea factor este lansarea programului OMT. Vedeți, deci, că cei trei factori se interconectează și împreună joacă acest rol eficient și ajută cu succes la revenirea încrederii în moneda euro. Asta în primul rând. În al doilea rând, fiindcă mi-ați mai pus o întrebare, este referitoare la faptul că am zis că situația este mai bună. Da, este mai bună, nu am spus că este bună. Este mai bună decât înainte, dar evident că încă nu e bună propriu-zis. În ceea ce privește re, uh, șomajul de 12%, în ceea ce privește șomajul, am avut niște semne pozitive timide. Iată că de câteva luni este uh, în faza de stabilizare și în anumite țări este chiar în scădere. Portugalia, de exemplu, a, a scăzut cu 2% șomajul. Și de asemenea, ocuparea forței de muncă nu mai este într-o scădere așa bruscă. Deci iată câteva semne. Da, a, aici întrebarea ar fi de ce a crescut așa de mult șomajul în anumite țări și mai puțin în alte țări. Și bănuiala este că, de fapt, există un nivel ridicat de șomaj structural care stă la baza acestor 12%. Deci pentru a vedea o scădere uh, a ratei șomajului semnificativă, activitatea economică trebuie să fie relansată, da, dar e nevoie și de reforme structurale serioase în mai multe state din zona euro. În ceea ce privește absorpția pierderilor de către Banca Centrală sau nu, e prea devreme să speculăm uh, pe acest gen de instrument, dar haideți să păstrăm și această opțiune deschisă. Nu putem însă face finanțare monetară. Articolul 123 interzice orice gen de finanțare monetară. Dar oricum e prea devreme să speculăm uh, ce se poate face în ceea ce privește asistența în caz de datorie. În ceea ce privește Grecia și alte țări, dar în special Grecia, accentul, zic eu, trebuie pus pe implementarea totală a programului care a fost creat. Cred că am mai întrebat deja dacă este o legătură între finanțare monetară directă și um, una care să fie punctuală. Gai Michel acum pentru PP. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule președinte Draghi. Am două întrebări pentru domnul președinte Draghi. În primul rând, în ceea ce privește studiul pentru credite din partea băncilor și IMM-uri, ați menționat în arsenalul sau catalogul dumneavoastră, nu știu cum l-ați numit, de instrumente și așa ceva. Eu aș vrea ca instituțiile europene să colaboreze pentru ca băncile să nu mai acționeze automat acolo încă, unde încă o fac. Deci să iasă din acest automatism, fiindcă el există faptul că se aplică automat niște principii de către bănci sau instituții financiare, adică achiziționează și tranzacționează lucruri pe care uneori nu le înțeleg, e una dintre probleme. Dar vreau să mă refer la un domeniu valabil în țara mea. Nu cred că există uh, o, uh, un manager tradițional de bancă. Nu cred că mai există așa ceva. E logic. De exemplu, două, două persoane pot să meargă la o bancă cam de aceeași vârstă, cu același venit. Unul uh, unul poate că este foarte harnic, altul este tot timpul în baruri, dar uh, oare putem avea din nou manageri de bănci care să ia hotărâri pe um, informații corecte referitoare la persoanele respective? Putem să facem acest lucru ca urmare a contactelor pe care le aveți cu băncilor, a evaluărilor? Asta în primul rând. Și în al doilea rând, uh, Predecesorul dumneavoastră vorbea despre uh, inflația activelor, prețurile la case și uh, lucrul ăsta întotdeauna l-am privit ca pe ceva suspect. Uh, în Dublin, nu peste tot în țară, dar în Dublin uh, observ din nou că cresc prețurile la case. Aveți instrumente pentru a vă ocupa de această problemă? Va reveni din nou aceasta o problemă? Mulțumesc. În ceea ce privește a doua întrebare pe care mi-ați spus-o, să încep cu ea. Există indicii care ar sugera că se cresc din nou prețurile la locuințe în anumite părți din zona euro. Urmărim cu mare atenție aceste semne, însă există niște aspecte care diferențiază situația de acum față de cea din trecut. În primul rând, uh, nu există un volum așa mare de creditare ca în trecut. Atunci când am avut în trecut uh, așa o creștere mare a prețurilor, putem spune că se uh, oferau credite chiar agresiv. E prea devreme, prin urmare, să ne pronunțăm despre o nouă bulă din aceasta imobiliară. Însă urmărim cu atenție lucrurile. Care ar fi răspunsul de dat aici? Răspunsul nu este cu siguranță schimbarea politicii monetare, pentru că politica monetară este îndreptată pentru stabilitatea prețurilor în întreaga zonă euro. Răspunsul este să avem un instrument care să poată uh, aborda creșterea aceasta a prețurilor locuințe pe plan local și asta se poate face prin instrumente locale, adică macroprudențiale. Acesta este motivul pentru care este foarte important cum creăm politicile macroprudențiale, fiindcă asta face parte inclusivă din stabilitatea financiară în zona euro, dacă vrem ca ea să fie păstrată. Și politica monetară atunci nu mai are rolul de a urmări obiective care de altfel nu țin de mandatul său. Cea de-a doua întrebare se referă la comportamentul bancherilor. Aveți dreptate. Acordarea de credite a devenit Uh, un fel de industrie în care totul se face pe pilot automat și nu se mai folosește analiza personală proprie pe care ar fi trebuit să o facă un bancher și pe care ar fi și făcut-o cu ceva timp în urmă, nu foarte mult. Da, acest lucru nu este neapărat unul care reduce costurile pentru bărci. Uh, pur și simplu, analiza uh, solicitării de credite uh, pune accentul pe un anumit tip de client, dar din perspectiva proceselor care se desfășoară. Adică, uneori s-ar putea să se refuze credit pentru cineva care ar trebui să primească sau să se dea pentru cineva care n-ar trebui. Și sigur că acest lucru are un impact asupra profitabilității băncilor și, și mai mult asupra uh, pozițiile ei riscului pe care îl prezintă în registrele de credite bancare. Există mai multe motive pentru care băncile se comportă în felul acesta. Dar majoritatea bancherilor înțeleg acum acest lucru. Acest gen de abordare a început cam pe la, prin anii 2000 și au continuat până după criză, 2010. 10 ani în care băncile și-au schimbat abordarea și eu cred că acum încep să reevalueze situația. O parte a acestui sistem de credit general de procese a fost facilitat de condițiile agresive care existau înainte de criză. Acum impresia este că încep să regândească abordarea, cum să nu mai aibă acordare de credite bazată pe acest gen de procese. Există anumite sectoare în economie în care uh, procesele trebuie prin natura lor să se desfășoare în acest fel. De exemplu, industria creditelor ipotecare prezintă o serie de parametri uniform care se aplică la fel în toate țările. Credite către IMM-uri, credite industriale, alte tipuri de credite însă nu pot fi um, acordate automat. Mulțumesc. Va trebui să ne oprim cu întrebări așa de interesante care necesită răspunsuri lungi. Din partea SND, acum Leonardo Domenici. Domnule președinte, pentru această ultimă apariție a dumneavoastră în mandatul actual, aș avea o întrebare de ordin general. După părerea mea, Banca Centrală și-a depășit mandatul, aș spune eu. Dar nu vreau să vă atac spunând acest lucru. Ne-a încălcat tratatele și nu cred că sunteți deloc James Bond. Eu cred că Banca Centrală a făcut și treaba altora până la urmă, pentru că uh, e instituția, dacă nu singura, oricum mai mult decât toate celelalte, care a apărat cu coerență și determinare integritatea zonei euro și, prin urmare, a păstrat în viață acest proiect de Uniune Europeană care risca să explodeze. Adesea, dumneavoastră și alți reprezentanți ai băncii centrale ne-ați spus că și acest lucru are o limită și că politica trebuie să intervină. Întrebarea mea este foarte simplă. Ce gen de mesaj ar vrea ă, cetățeanul Mario Draghi să vadă în această campanie pentru alegerile europene. Nu mă refer la politici, arhitecturii instituționale sau reforme structurale la nivel național. Mă refer la cultura comună de ă, reconstruire europeană. Cum putem relansa un proces care să ducă la o uniune politică more perfect, mai perfectă de care ați vorbit. Nu e o întrebare simplă pentru un reprezentant al băncii centrale care totuși face parte din birocrație. O să încerc să răspund dintr-o perspectivă oarecum limitată, să vedem ce trebuie să facă zona euro și Uniunea Europeană până la urmă pentru a se relansa eu cred că trebuie să revină la poziția de uh, zonă de prosperitate, o insulă um, unde se creează locuri de muncă, un loc în lume unde avem creștere și unde e plăcut să trăiești, unde tinerii pot să aibă speranță pentru viitor și pentru a realiza acest lucru, nu îndrăznesc să speculez ce schimbări politice generale trebuie puse în aplicare, fiindcă asta mă depășește în totalitate, dar fără îndoială există domenii cum ar fi reformele structurale, cum ar fi stabilitatea sistemelor politice, cum ar fi voința comună de creștere. Da, creștere care să nu se bazeze pe datorie, dacă e un lucru care a fost învățat în urma crizei în uh, zona euro în special, este că datoriile acestea nesfârșite nu generează creștere durabilă. Vine și momentul recesiunii cu această abordare și, după cum am văzut în ultimii ani, recesiunea este un proces extrem de dureros nu doar din perspectiva consecințelor directe, dar și pentru că oamenii, mai ales tinerii, își pierd orice speranță. Asta aș avea eu de spus. Mesajul este unul de reconstrucție a Uniunii Europene sub forma unei insule unde să existe libertate, speranță, creare de locuri de muncă. Mulțumesc. Astrid, Astrid Lulin, PP. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule drag, întâi de toate aș vrea să-mi cer scuze că am ajuns în întârziere, dar uh, am participat la o reuniune foarte importantă în Luxemburg. Aș avea trei întrebări pentru dumneavoastră, domnule Draghi. Am uh, studiat la universitate Uniunea Politică și uh, acolo ne spuneau că și inflația este un lucru bun. Bine, asta cu vreo 60 de ani în urmă, sigur. Știu că sunt defazată față de prezent, dar aș vrea totuși să vă spun că m- mm, sunt foarte încântată de faptul că în țara mea, Marele Ducat al Luxemburgului, inflația, iată, a coborât sub 2% pentru că în urma indexării, uh, orice gen de scădere aceasta ar ajuta la competitivitate dacă în 2014 vom plăti tranșa aceasta de 2,5%, care se referă nu doar la salariile minime legale, dar la toate salariile, indiferent de mize, de nivel și salariile uh, din, uh, de la bugetul de stat și anumite prețuri. Însă, de când există, Banca Centrală ne spune în continuare, mai ales domnul Trișe, predecesorul dumneavoastră, a insistat tot timpul și ne-a spus că trebuie să eliminăm această indexare generală. Nu sunteți, prin urmare, de acord că de fapt este un lucru bun pentru noi și că n-ar trebui să vorbim de deflație? Dacă inflația este așa de scăzută, adică și sub 5%, asta în primul rând. În al doilea rând, valoarea monedei Chinei a crescut, din fericire, în raport cu dolarul și cu euro, cred că cu 25% dacă nu mă înșel în ultimii ani, dar în ultimele zile a scăzut totuși. Ați putea să ne explicați motivele pentru care se întâmplă acest lucru și credeți că lucrurile vor continua și că acest lucru este intenția expresă a autorităților monetare din China? Și ultima întrebare, aș vrea să știu dacă după avizul juridic al Consiliului privind taxa pe tranzacții financiare, deci dacă după acest aviz nu credeți că ar trebui să existe o retragere a propunerii comisiei în ceea ce privește această introducere în cooperarea financiară consolidată? care ar îndepărta OPCVM-urile și alte servicii financiare din Europa. Având în vedere că dumneavoastră ne spuneți că obiectivul este să creștem economia și locurile de muncă în UE. Deci dacă se întâmplă acest lucru, evident, efectele vor fi contrar celor dorite. Mario, din păcate nu putem depăși foarte mult timpul, așa că trebuie să răspunzi cum poți mai bine în două minute. Mulțumesc. În ceea ce privește prima întrebare, când spunem că avem o redresare economică. Pe ce se bazează ea? Inițial, redresarea se baza pe acțiunile experților în primele faze și acum deja atinge și cererea internă. Alți factori ai redresării sunt politici monetare și relansarea încrederii. Și un alt factor pentru redresare este uh, faptul că puterea de uh, cumpărare a salariilor și a pensiilor, fiindcă să nu uităm că uh, în zona euro procentul persoanelor la pensie este destul de ridicat. Puterea de cumpărare, prin urmare, este crescută datorită inflației scăzute din acest punct de vedere, faptul că avem prețuri scăzute pentru energie, pentru produse alimentare, ce puțin inflația în cazul acestor prețuri este mai scăzută, ajută la um, puterea de cumpărare crescută. Sigur, contrapartida este o rată mare a șomajului și de aceea venitul tinerilor și sau uh, venitul în rândul șomerilor este scăzut și acolo redresarea economică nu este sprijinită. O doua uh, întrebare, și aici nu știu detalii, uh, de ce a crescut în primul rând um, uh, raportul yen dolari și după aceea și euro și după aceea a scăzut. Nu pot să vă spun exact de ce. Trebuie să mai studiez lucrurile. Economia Chinei este ceva foarte complicat, imens. Nu știu să vă răspund exact. În ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare. BCE-ul nu vrea să se pronunțe pe această taxă pentru că asta ține 100% de competența guvernelor și autorităților politice. Dar evident că există aspecte din această taxă pe tranzacții financiare care ar putea să afecteze uh, politicile noastre monetare și am lucrat cu Comisia pentru a regla acest aspect al propunerii. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult! Acum, uh, Antonila are cuvântul, Sanchez Precedo. Mulțumesc foarte mult! Doamna președinte, mulțumesc și eu pentru... Co- Domnule Draghi, mulțumesc pentru cooperarea din ultimii ani. Au fost uh, adoptate inițiative foarte importante care au uh, evitat Europei să uh, cadă într-un hău, dar așa cum spuneați și dumneavoastră, cetățenii și-ar dori ca Uniunea Europeană să Uh, creeze locuri de muncă și să genereze creștere economică. Și totuși uh, nu am ajuns încă într-o lume ideală în care Europa să răspundă tuturor cererilor uh, cetățenilor. Se pare că marja politicii monetare este totuși foarte importantă și aș dori în acest sens să vă pun câteva întrebări. În ceea ce privește politica monetară, credeți că ar trebui să mai facem ceva pentru a ne asigura ca creditele pentru IMM-uri să fie mai ușor acordate, pentru că există, se pare, marje în politica monetară care să permită acest lucru. Și apoi, cum contribuie politica monetară la obiectivele, atingerea obiectivelor Uniunii? Uh, președintele Rezervei Federale a venit în fața Senatului și a vorbit despre această durabil, uh, dezvoltare durabilă maximă în funcție de politica monetară. Va trebui să vedem ce se întâmplă cu uh, politica monetară, cu stabilitatea prețurilor și cu aceste, această dezvoltare durabilă maximă posibilă. Mulțumesc! Nu o să mă refer la politica monetară, la procesul de luare a deciziilor în acest domeniu, deocamdată, Însă aș dori să vă răspund la celelalte întrebări. Politica monetară a făcut foarte multe în ultimii doi ani și jumătate. Și este încă destul de flexibilă. Dar politica monetară nu se poate substitui altora. Nu poate face treaba lor. Nu poate, nu poate înlocui, de exemplu, guvernele. Și acum să zicem că am depășit faza critică a crizei. Noi, în orice caz, am depășit această fază critică a crizei. Ne întrebăm ce ar putea face guvernele pentru a uh, își revizui eforturile de consolidare bugetară. Și aici aș dori să adaug ceva nu în sensul că noi ne dorim ca progresele înregistrate și care au uh, uh, necesitat atâtea eforturi și au fost atât de dureroase, deci nu vrem ca aceste eforturi să fie anulate, dar ne-am dorit ca uh, uh, să se continue cu acest efort de consolidare a creșterii, așa cum spunea BC-ul. Deci să se reducă fiscalitatea, să se reducă uh, cheltuielile reale eventual să se investească în uh, proiecte de infrastructură, să nu uităm totuși că cheltuielile de capital, atât în țările de bază și în țările supuse uh, exercițiului de test, nu a fost niciodată atât de scăzut, nu știu câți ani, uh, cu siguranță în ultimii 10 ani. Deci, clar, trebuie ca infrastructura să fie îmbunătățită, mai ales anumite țări, um, în domeniul serviciilor și în alte state, în alte domenii și, în același timp, pentru că din acest efort de consolidare care să stimuleze uh, creșterea fac parte și uh, reformele structurale. Subliniez reformele structurale pentru că ele diferă de la o țară la alta. Deci, fiecare țară are o listă de reforme pe care trebuie să le înfăptuiască pentru a crește competitivitatea, creșterea și pentru a crea locuri de muncă. Nils Torvald în numele ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. În urmă cu o săptămână, uh, noi am votat uh, raportul uh, privind Troica și am avut am avut așa o imagine a șoferului care ar fi comisia, copilotul femeiul și pasagerul de pe bancheta din spate, BCE-ul, îmi pare rău că spun acest lucru. Și discutăm foarte mult uh, despre rolul șoferului taxiului. Ne-am dorit să avem un, o mașină de tip uh, uh, Aston Martin cu uh, o banchetă din spate foarte redusă, dar aș dori să uh, știu care sunt comentariile dumneavoastră, nu o să intru în, uh, în uh, detalii. Uh, există o presiune foarte mare asupra lichidităților. Uh, ceea ce înseamnă că ajung mai puțin bani pe piață. Mă bucur că ai uh, ales uh, ca mașina Aston Martin pentru că e mașina potrivită pentru James Bond. Să nu filăm prea mult la această metaforă. Nu eu am spus acest lucru în orice caz. El a spus asta. Acum, BCE-ul, aveți dreptate, se află pe bancheta din spate a mașinii și aceasta datorită contribuției specifice pe care o poate aduce în sectorul financiar, în sectorul bancar și așa mai departe. Și așa uh, și va fi, această contribuție va fi tot mai importantă pe viitor. Deci, motivul pentru care BCE-ul e pe bancheta din spate e ușor de explicat. Dacă canalul de creditare, care este canalul preponderent din zona euro, nu, funcțion nu funcționează, politica noastră monetară nu are cum să funcționeze, nu e eficientă. Deci, prezența, unul pentru motivele pentru care BCE-ul este pe bancheta din spate este că trebuie să îmbunătățească această funcționare a creditării bancare, astfel încât uh, politica monetară poate să fie pusă în aplicare Adesea această îmbunătățire nu se limitează doar la sectorul bancar, însă necesită măsuri și în alte domenii. Însă aceasta, aceasta este perspectiva sau motivul pentru care BC-ul ocupă acest loc. Pe viitor vom vedea ce se va mai întâmpla. Cred că însă e prematur să prevedem alte roluri pentru BCE până când criza nu se va sfârși. Când vom putea spune că gata, am depășit criza, ne vom gândi și la aceste noi uh, competențe, competențe pentru BCE. V-ați mai referit și la lichidități? Și aici urmărim situația îndeaproape excesul de lichidități uh, se mută de la o țară la alta în funcție de foarte mulți parametri și nu e greu să faci o relație durabilă între excesul de lichidități și uh, nivelul creditării pe care îl uh, urmăresc îndeaproape piețele. Ce s-a întâmplat recent? Excesul de lichidități la sfârșitul lunii trecute, uh, deci au intervenit uh, schimbări care ar fi putut, într-adevăr, să aibă un efect foarte important uh, și care întotdeauna se repercutează în lunile următoare. Mulțumesc! Acum ajungem la ultimul vorbitor din această parte a dezbaterii, Peter Zimmer din partea S&D. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule Draghi. Un cu totul alt subiect vreau să abordez eu și să vă adresez o întrebare. E vorba de finanțarea pe termen lung a economiei europene. E vorba de contul bancar european și anume de a face depozite cu o rată fixă a dobânzii pentru a putea da credite economiei. Eu vin dintr-o țară cu un sector bancar și, ca și în Italia, Fedacas, avem și noi uh, uh, micile case de economii uh, germane care, de fapt, uh, duc în spate întregul sistem. Ce părere aveți despre acțiunea Comisiei? Nu există oare pericolul ca pe piețele care trăiesc din depozite, și asta o fac marile bănci, uh, marile case de economii, Credeți că există oare riscul de a submina un mecanism până la urmă sănătos care funcționează? Până la urmă e un mecanism care uh, face bine economiei, dar iată că aceste instituții poate că pe viitor nu vor mai avea posibilitatea de a credita. Și invers, nu există la fel pericolul ca uh, pe piețele unde băncile au uh, evoluat prost, să nu ajungă și acestea într-o situație și mai nasoală pentru că își pierd în continuare depozitele și depozitarii. Mulțumesc! Well, I, I'm not sure that... Nu sunt sigur că programele de finanțare pe termen lung ale Comisiei vor avea dimensiunile care să producă aceste consecințe imense de care vorbiți asupra sectorului bancar. E vorba de una dintre măsurile pentru a stimula finanțarea pe termen lung. Dar nu cred că ne putem sau nu putem intra în uh, concurență cu alte surse de finanțare pentru industria bancară. Deci din această perspectivă nu cred că trebuie să ne temem de această de acest potențial rău. Uh, și în măsura în care aceste programe au un efect uh, pozitiv asupra economiei, și depozitele din sectorul bancar vor avea de câștigat. Mulțumesc! Am încheiat, deci, dialogul monetar. Și acum trecem la audierea publică cu privire la Comitetul European pentru zi Sistemic, dar vom face o pauză de câteva minute. Vă rog să nu plecați însă. Mai avem câteva aspecte de discutat și după aceea vom relua audierea publică pentru Comitetul European pentru zi Sistemic. Okay. Okay, let's, let's recommence. uh... să începem, să reîncepem. Ajungem la audierea publică. Deci până acum am avut audierea cu președintele Băncii Centrale Europene, și vom continua cu audierea publică uh, cu el în calitate de președinte al Comitetului European pentru Risc Sistemic și m-a rugat dacă se poate să grupăm întrebările. Deci vă propun să procedăm altfel. Deci îi vom da cuvântul domnului Draghi pentru prezentare, după aceea vom da cuvântul colegilor ca să pună întrebările și după aceea îl rugăm pe domnul Draghi să ne dea un răspuns la sfârșit. Din experiențele anterioare, S-ar putea ca pentru socialiști să nu fie neapărat soluția cea mai bună, dar sperăm ca de data asta să fie mulțumiți. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, Sharon, mulțumesc, uh, doamnă președinte, stimați deputați. E o plăcere pentru mine să particip la activitatea acestei comisii pentru a vă face un raport uh, cu privire la activitatea Comitetului European pentru Risc Sistemic, SRB. Costurile economice uh, și sociale ale crizei economice nu mai trebuie reamintite. Progresele continue pentru a obține un sistem financiar uh, sănătos sunt deci esențiale. SRB-ul joacă un rol foarte important în atingerea acestui obiectiv. Aș dori să vă informez în legătură cu activitatea în curs la ESRB în acest sens. De la începutul crizei economice, au fost adoptate măsuri foarte importante pentru a corecta lacunele din sistemul financiar. În 1 ianuarie din acest an, noi reguli prudențiale au intrat în vigoare, oferind astfel un cadru de reglementare mai bun pentru sistemul bancar european. Și în acest sens aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru rolul foarte important pe care l-a jucat în, în uh, calitatea sa de colegiuitor pentru a atinge acest obiectiv extrem de important. Cu aceste noi uh, reguli prudențiale în vigoare, Uniunea Europeană are căderea să uh, pună în aplicare politici macro, Sigur că urm- următoarea provocare care ne așteaptă este să ne asigurăm că această politică e transpusă în fapte. Și cu satisfacție vă pot informa că de la ultima participare la audiere în uh, comisia, la comisia dumneavoastră, comitetul nostru a luat măsuri foarte importante uh, pentru a atinge acest obiectiv. Uh, chiar în clipa de față sunt publicate pe uh, pagina noastră internet o serie de documente în legătură cu felul în care autoritățile pot folosi uh, noile instrumente macroprudențiale, cu condiția ca noile reguli prudențiale să respecte, uh, să, să corecteze riscurile pentru stabilitatea financiară. Și sperăm că autoritățile să, găse, să considere că aceste documente sunt utile pentru Uh, noile uh, măsuri care trebuie adoptate. Europa trebuie să iasă în sfârșit din criză și o contribuție foarte importantă a politicii macroprudențiale este să consolideze uh, construirea acestor tampoane Uh, și să corecteze uh, bilanțurile. Totuși, folosirea instrumentelor macroprudențiale poate să fie uh, adecvată în viitorul apropiat și Comitetul European pentru Risc Sistemic va încerca să-și aducă contribuția în acest sens. Există țări în care aceste instrumente macroprudențiale deja au fost lansate. În anul 2013, de exemplu, Suedia a introdus un plafon de ponderare a uh, creditelor în valoarea garanțiilor ipotecare. Țările de jos au activat așa numitul Loan to Value Cap, adică indicatorul LTV, în sectorul uh, proprietăților financiare, iar în Regatul Unit, Banca Angliei și Trezoreria au hotărât să se să reaxeze acest program uh, Funding for Lending prin uh, eliminarea stimulentelor uh, directe pentru a acorda credite imobiliare. Și recent, Banca Germaniei Deutsche Bank, Bundesbank, și-a exprimat îngrijorarea în, ceea ce privește o eventuală bulă imobiliară în marile orașe din Germania. Acum aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu documentele care, pe care tocmai le-am publicat. Aș dori să spun că aceste documente reprezintă a treia contribuție majoră pe care o aducem ca, în calitate de catalizator pentru a ă, dezvolta acest cadru de reglementare macroprudențial în Uniunea Europeană. Poate că vă reamintiți că în 2012 am dat publicității o recomandare pentru statele membre care propunea înființarea acestor autorități naționale cu un ă, mandat macroprudențial. Sigur că procesul de evaluare este încă în curs, însă vă pot spune că această recomandare a dus la un val de inițiative legislative în statele membre. În acest moment, 19 state membre deja au adoptat legi macroprudențiale și în patru alte state membre, uh, proiecte de lege asemănătoare sunt uh, în uh, discuție în Parlament. Anul trecut am consolidat această recomandare printr-o altă recomandare pentru ca autoritățile macroprudențiale să primească instrumentele necesare pentru a-și îndeplini mandatul. Doream să ne asigurăm că autoritățile respective au uh, la uh, dispoziție instrumentele pentru a atinge obiectivele intermediare care să-și aducă în fine contribuția la uh, stabilitatea financiară. E vorba de obiective precum prevenirea și atenuarea Uh, creșterii excesive de uh, creștere, apoi uh, incongruența scadențelor și concentrările de risc, la fel ca și efectul de pârghie. Documentele pe care le dăm publicității astăzi ne duc într-o etapă suplimentară în acest domeniu al politicii macroprudențiale. O trăsătură importantă a materialului nostru o reprezintă acel handbook care e destinat autorităților macroprudențiale și care conține consiliere specifică bazată pe instrumente în legătură cu felul în care politicile macroprudențiate trebuie să fie pluse în aplicare pentru sectorul bancar. Acest handbook e însoțit și de un raport uh, uh, care îi vizează pe decidenții politici și care oferă consiliere Uh, în uh, legătură cu noile instrumente macroprudențiale. Pentru noi, acest uh, raport reprezentativ este un instrument foarte important pentru factorii implicați, inclusiv pentru Parlament, pentru Parlamentul European. În acest handbook acoperim uh, un evantai de instrumente macroprudențiale de la aceste tampoane de capital cont, uh, contraciclice prin uh, instrumente de lichidități, uh, și până la instrumente care vizează contracararea riscurilor uh, sistemice. Revizuim uh, sistematic fiecare instrument, încercăm să evaluăm obiectivele pe care instrumentul trebuie să le atingă, cum acest instrument poate să fie folosit uh, de către uh, sistemul financiar și de către economia reală, felul în care instrumentul poate fi activat și dezactivat, la fel ca și uh, aspectele instituționale și juridice. Acest handbook abordează teme foarte importante, uh, printre care felul în care instrumentul cel mai adecvat poate fi ales pentru un tip specific de risc, felul în care putem să uh, evităm lipsa de luare de măsuri când uh, autoritățile se confruntă cu un, uh, termen, cu un uh, cost imediat, doar, dar cu beneficii pe termen foarte lung când folosesc un instrument. Uh, felul în care putem să comunicăm cu opinia publică în legătură cu politica macroprudențială și felul în care putem să ținem cont de efectele asupra uh, uh, țărilor noastre ale anumitor instrumente. Și în acest sens, uh, ajung la rolul Comitetului European pentru Risc Sistemic în legătură cu noile reguli prudențiale. Noi am primit un nou mandat uh, pe lângă competența noastră de a publica uh, recomandări. Aceste noi misiuni includ Um, consiliere și recomandări cu privire la instrumente macroputențiale selectate. De asemenea, suntem rugați să participăm la consultările legate de revizuirea regulilor prudențiale uh, trebuie să construim o infrastructură solidică și un cadru economic pentru a face față acestor noi uh, cereri. Dar și de această dată am răspuns prezent. Noi am uh, înființat o echipă care va evalua politicile de politici macroprudențiare uh, care, pe care, uh, care va evalua activitatea comitetului nostru în conformitate cu noile reguli și va pregăti avizele comitetului nostru pentru a ne asigura că în întreaga Uniune Europeană aceste reguli sunt aplicate în mod omogen. Încercăm să cerem autorităților să uh, stabilească note pentru aceste tampoane de capital contraciclice și data viitoare când voi apărea în fața acestei comisii o să vă fac o actualizare pe această temă. Stimată doamnă președinte, stimați eurodeputați, aș dori să mă refer la provocările pe viitor, uh, cele mai importante pentru comitetul nostru. Misiunea noastră suplimentară, în conformitate cu noile reguli prudențiale, ne va obliga să ne consolidăm uh, analiza de politici și uh, analiza sistem, uh, riscului sistemic. Va trebui să ne consolidăm și rolul în monitorizarea și consilierea politicii macroprudențiale în Uniunea Europeană. Și în același timp va trebui să trecem în, revistă, în revistă procesul nostru de luare a deciziilor pentru a respecta termenele foarte strânse prevăzute de către legislația europeană pentru uh, publicarea vizorilor noastre. Consider că noile reguli însă reprezintă pentru noi o nouă oportunitate. Comitetul nostru poate fi un centru pentru, poate deveni un centru pentru colectarea și răspândirea informațiilor legate de măsurile de politici macroprudențiale din Uniunea Europeană. Ca prima etapă am stabilit un, deci pe, pe pagina noastră internet am uh, alocat uh, un loc în care toate măsurile naționale vor fi publicate. În urma recomandărilor noastre legate de uh, creditare în uh, valută străină. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și acum aștept cu nerăbdare întrebările. Uh, Mulțumim foarte mult! După cum v-am spus, va urma o serie de intervenții Uh, și întrebări. Mai întâi, Jean-Paul Gozes, în numele PPE. Si, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, n-am putut să iau cuvântul până acum, așa că folosesc această ocazie pentru a vă mulțumi pentru colaborarea care a avut loc între Parlamentul nostru, Comisia noastră și dumneavoastră. Dat fiindcă această reuniune lasă senzația de încheiere de mandat, chiar dacă sperăm să vă revedem. Dumneavoastră veți mai fi acolo, noi încă nu se știe. V-aș întreba care este uh, lecția pe care o trageți din dorința Parlamentului de a face președintele BC-ului um, președintele oficial al Comitetului Iată că a trecut ceva timp, ne puteți spune dacă ideea aceasta a fost bună, dacă ar trebui continuată sau dacă trebuie să schimbăm lucrurile. Mulțumesc! Uh, Mulțumim foarte mult! Eu nu știu dacă bine am înțeles sfârșitul întrebării. Ce învățăminte am uh, obținut de la acest Parlament și mai ce? V-aș ruga să repetați. Da. Am vrut să vorbesc mai repede ca să nu pierd mult timp. Uh, Știți că am hotărât atunci când s-a înființat acest comitet că președintele BCE-ului va fi președintele acestui comitet, cel puțin în faza incipientă. Iată că ați trecut ceva timp, experiența a fost dobândită și aș vrea să ne spuneți ce lecții, ce învățăminte trageți din această situație. Trebuie să continuăm la fel sau să avem o abordare diferită? Okay. Um, thank you. Now for the SND. În numele SND, Said El Kadraoui poziție interesantă, pentru că nu te vedem, e soare. Mulțumesc, domnule președinte, pentru intervenția dumneavoastră. Câteva întrebări despre indicii fiscali. Uh, știți că săptămâna trecută G20 au făcut câteva recomandări și Comisia a lansat um, o, un regulament cu privire la money market Uh, funds ca să acopere sectorul bancar gri. Uh, CERS a făcut mai multe recomandări la sfârșitul lui 2012 și s-a referit și la trecerea obligatorie la fonduri variabile, VENAF. Ca raportor propun o combinație. Deci mai întâi dintre ce a propus Comisia, o zonă tampon, ca prin pas, și apoi o trecere către VNAF uh, într-o etapă ulterioară. După votul din Comisie, se pare că unii membri acum pun sub semnul întrebării necesitatea sau urgența intervenției în acest uh, sector, cu măsuri adiționale în ceea ce privește aceste fonduri. Mai întâi vă întreb, ne puteți confirma poziția CERS în ceea ce privește uh, Uh, CENAFS și apoi uh, să ne spuneți ce opțiuni ar fi pentru a uh, acoperi riscul printr-o zonă tampon și cu trecere mai apoi către VENAF. Și ce ați oferit drept răspuns celor cu care eu nu sunt de acord. Sunt oamenii care se tem că acest tampon ar fi contraproductiv și ar crea riscuri adiționale împingând banii din fonduri către bănci sau ba chiar uh, externalizându-i în afara Uniunii Europene. Mulțumesc! Adunăm mai întâi toate întrebările. Urmează. Silvi, voiai și tu să intervii foarte pe scurt sau nu? doar ca să spun, mai întâi doar ca să-i mulțumesc domnului președinte și apoi să spun că am și eu aceleași două întrebări uh, ca și Jean-Paul cu privire la rolul dumneavoastră la CERS și uh, repet și eu uh, întrebarea colegului meu cu privire la CENAS și Venas. Vicky Ford, ECR. O întrebare importantă din punct de vedere administrativ. mare parte din acest mandat am dedicat-o uh, frângerii legăturii dintre banii contribuabililor și ceea ce se plătește prin salvgardare. Și am, a rezultat CERS, a rezultat în plan uh, global sporirea ratei de capital, uh, protejarea depozitelor și în Uniunea Europeană rolul important pe care l-a căpătat ajutorul de stat la Comisie. Comisia capătă noi roluri de supraveghere. Și asta ar putea genera conflicte. Și ne îngrijorează asta, pentru că ajutorul de stat e foarte important în protejarea banilor contribuabilor și reducerea hazardului moral. Când am creat noi CERS mai întâi, am spus-o foarte ferm. Noi, ca Parlament, am vrea o demarcație foarte clară între rolul dumneavoastră la CERS și rolul dumneavoastră la BC. Am vrut secretariate separate, staff separat. Ce sfaturi oferiți noastră comisiei în ceea ce privește gestionarea conflictelor de interese, pentru că e o chestiune absolut fundamentală de protejare a banilor contribuabilor și de, a stopare a, de stopare a falimentului bancar și a hazardului moral. De la Verzi, Jean-Paul Bese. Si, madame. Mulțumesc, domnule președintă. O să încerc să am o intervenție concisă, cum ne-ați cerut. Domnule președinte, întrebarea mea nu prea are legătură cu intervenția anterioară. Aș fi vrut să știu ce părere aveți despre gravele turbulențe care au afectat piețele din țările emergente în ultimele luni și care continuă să amenințe cu reapariția N-ar trebui oare să ne gândim că aceste turbulențe prezintă un risc sistemic pentru economia globală și în special pentru cea europeană, care se bazează foarte mult pe evoluția acestor țări emergente. Oare nu reprezintă ele niște semne care anunță o nouă furtună, un nou uragan financiar cu consecințe posibil devastatoare? Pe noi ne preocupă o posibilă contractare a creditelor și a fluxurilor de capital uh, pe piețele emergente, fiindcă acest lucru ar avea un impact extrem de negativ asupra cererii interne în aceste țări și, uh, prin consecință, în asupra economiei Uniunii. Acest lucru ne preocupă mai ales că una dintre cauzele fundamentale ale acestei crize, și anume uh, faptul că există bănci centrale, Rezerva Federală care abandonează în mod treptat aceste politici și uh, se frânează activitatea de răscumpărare de active. Deci, având în vedere aceste lucruri, domnule președinte, n-ar trebui oare să ne pregătim ca să nu mai fim luați prin surprindere, așa cum s-a întâmplat acum 5 ani? Și aș vrea să știu dacă în acest sens vă pregătiți la CERS. Mulțumesc! Okay, and finally... Și acum Mariesa Matias, de la GUE. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Draghi, profit de această ocazie pentru ca în a doua parte a dezbaterii să pun pe tapet o problemă foarte prezentă. Riscul bancar și riscul datoriei suverane, două elemente care rămân profund interconectate și ridic o întrebare pe care am adresat-o deja cu privire la Uniunea Economică și Monetară, problema creditelor. O mare problemă pentru IMM-uri nu este doar lipsa accesului la credite, ci și lipsa cererii. Și e o legătură puternică și cu austeritatea, pentru că salariile au fost drobite pur și simplu. Și cred că aici aveți uh, o mare parte din răspundere. Vreau să vorbesc despre legătura dintre riscul bancar și riscul datoriei suverane. În prezent, sunt probleme cu accesul la credite, pentru că există acele riscuri interconectate și companiile depind foarte mult de ceea ce se întâmplă în plan uh, public. Rata dobânzii depinde de ceea ce se întâmplă în plan uh, național. Și există diferențe, de exemplu, pentru că e mult mai scumpă finanțarea pentru o companie din Portugalia decât pentru una din Germania, cu rate diferite ale dobânzilor. Veți face testul de rezistență, ideea principală fiind aceea de a încerca să reducem importanța geografiei ca de, factor determinant al riscului. Dar astăzi mari, apar mari probleme cu mecanismul de rezoluție bancară. Pentru că dacă relativizăm uh, poziția geografică, ne dăm seama că nimic nu mai funcționează. Același fenomen are loc și în altă parte. Testele de stres nu vor avea niciun impact asupra accesului la credite pentru aceste mici companii și acest factor e foarte problematic și trebuie repede rezolvat. Vă dau cuvântul, domnule președinte, pentru această rundă de răspunsuri. Cât vă tihnește? În ordinea în care mi-au fost adresate întrebările, spune președintele. Mai întâi, în ceea ce privește rolul CERS, de la început și până acum. Mă uit în urmă și spun că CERS s-a dovedit a fi o prezență în dezbaterea despre reglementarea financiară din Uniunea Europeană. CERS, și-a început activitatea într-un mediu dificil. Vă amintiți că tocmai ce răbufnise criza și și-a continuat activitatea într-un mediu, într-un cadru de reglementare, într-o constantă schimbare, cu noi instituții apărând, când CERS uh, a a fost creat, nu era uh, SSM, nu era SRM, nu era nimic. Și mulți pași întreprinși în ultimii doi ani nu puteau fi uh, previzionați pe atunci. Ca o evaluare generală, aș spune că CERS s-a adaptat în funcție la, în func- s-a adaptat la aceste schimbări și și-a menținut rolul. A fost uh, Uh, un organism fidel mandatului său. Am avut onoarea să fiu președinte și în continuare voi face tot posibilul pentru a ghida această instituție uh, prin schimbările ce vor avea în continuare loc. Acestea fiind spuse, mandatul meu e practic uh, în mâinile dumneavoastră, ale Parlamentului și ale Consiliului. Dar, pe ansamblu, dacă trebuie să uh, trag linie și să evaluez uh, activitatea CER, aș spune că aceasta a fost pe ansamblu pozitivă. În ceea ce privește fondurile fiscale, MMF. Vă amintiți care a fost poziția CERS? Aceea de a ajunge la fondurile VNAF, plecând de la premisa că, sau plecând de la concluzia că, fondurile CENAF au și un risc sistemic. Asta a fost și poziția Fedului american. Asta nu înseamnă că americanii vor proceda la fel, pentru ei o diferențe de viziune. Dar discuția aceasta a avut loc Înainte de a veni comisia cu propunerea de tampon de 3% uh, de capital pentru CNAF până la transformarea în VNAF. Aș spune că e un pas decent înainte. Dar n-aș putea să vorbesc în numele Consiliului General pentru că încă n-am discutat exhaustiv această problemă. Vă spun doar opinia mea personală că este un, un bun pas înainte, practic a doua opțiune preferată. Și apoi în ceea ce privește riscul sistemic la CENAV, cu 3% marjă. Trei la sută e scump. Industria consideră că e mult. Apoi cu privire la turbulențe. ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă acum pe piețele financiare. Vă referiți la evenimentele de astăzi sau în general la evenimentele din ultimele luni, când spuneți în prezent? Pentru că dacă ne referim la evenimentele de astăzi, spuneam deja că Trebuie să vedem cum le analizăm cantitativ, din punctul de vedere al interacțiunii industriei cu sectorul financiar, nu sunt interacțiuni semnificative, dar în același timp aș spune că este și foarte greu să previzionăm ceva. Cu implicații economice și financiare comportate de asemenea riscuri geopolitice. Dacă vă referiți la turbulențele din ultimele luni, aș spune că, pe ansamblu, zona euro a făcut față acestor turbulențe într-o manieră pozitivă. Reacția la scandalul uh, NSA a fost una bine acoperită, iar în ceea ce privește zona euro, impactul n-a fost negativ. De fapt, vedem că în testele de stres, randamentul uh, obligațiunilor uh, chiar s-a îmbunătățit în urma, celor, în urma uh, publicării celui de-al doilea val de interceptări. Cu privire la contagiune, aș spune că răspunsul e mai degrabă complex. Avem trei uh, tipuri de actori. Mai întâi, guvernele de pe piețele emergente, când analizăm impactul pe care l-au avut măsurile acestea asupra economiilor emergente, automat vedem că au fost afectate în special economiile cele mai vulnerabile. Acele economii cu mare gaură în buget, cu deficit de cont curent și cu un nivel mare de îndatorare, dar și uh, rezerve reduse. FMI a identificat cinci țări vulnerabile. Alte economii emergente au făcut față acestor, tur, tur, acestor turbulențe. Actorii principali sunt, în primul și în primul rând, guvernele. Guvernele trebuie să își facă economia țării mai rezistentă. Dar mai, e și, mai sunt și ceilalți actori. Uh, băncile centrale. Deja am oferit un răspuns spunând că e nevoie de o coordonare. Dar e dificil pentru că noi uh, primim un mandat național. Bineînțeles că trebuie să ne dăm seama că acțiunile noastre au efecte de contagiune asupra economiilor emergente și să luăm la cunoștință asta în momentul în care luăm decizii pe politică monetară. Și mai e și un al treilea actor care poate să facă foarte, foarte multe. Instituțiile financiare internaționale, cu precădere FMI. FMI-ul poate să îmbunătățească rezistența economiilor emergente utilizând mai multe tipuri de instrumente. În timpul crizei, aceste țări au avut uh, la dispoziție instrumente de tip FCL, dar uh, de teama uh, stigmatizării au fost reticente. Deci sunt foarte multe lucruri pe care le poate face femeiul ca actor principal pentru a limita efectul contagiunii, uh, contagiune ce rezultă în urma deciziilor monetare luate aici. The uh, final question uh, concern... Ultima întrebare se referă la legătura dintre riscurile băncilor și riscul de datorie suverană. Dacă v-am înțeles eu corect întrebarea, concret vreți să știți care este legitimitatea comisiei atunci când administrează acest ajutor de stat. Nu, întrebarea mea este cum uh, recomandați să gestioneze acest conflict de interes. Dumneavoastră ați separat cele două roluri la nivelul personalului secretariatului. Conflictul de interese între o decizie privind ajutorul de stat și un al de rezoluție. Dumneavoastră ați gestionat conflictul de interese. Să ne spuneți ce a funcționat, ce nu a funcționat uh, din această partajare a competențelor. nu sunt chestiuni pe care cer s-a pronunțat. Oricum, asta face parte din guvernanța mecanismului de rezoluție, care trebuie să aibă un consiliu independent, liber, să hotărască în compatibilitate cu regulile privind ajutorul de stat. Dar oricum trebuie să fie Consiliu independent care să poată lua decizii rapide, independente. Să nu uităm însă că atât la nivel național, dacă ne uităm de exemplu la autoritățile de rezoluție la nivel național, sau atunci când vom avea autoritate, o autoritate comună de rezoluție, hotărârile acestora trebuie să fie compatibile cu regulile privind ajutorul de stat pentru a proteja contribuabilii de la posibilitatea de a subvenționa sistemul bancar. Doamna Ford, Comisia Europeană va avea ultimul cuvânt de spus atât în ceea ce privește decizia de rezoluție Noi recomandăm, dar Comisia are ultimul cuvânt pe mecanismul de rezoluție și ajutorul de stat. Deci, independența deciziei privind ajutorul de stat ar putea să intre în conflict cu această dublă poziție. De asta vă întreb să ne spuneți din experiența dumneavoastră cum poți rezolva conflictul de interese, poate cu personal separat? În cazul nostru, politica monetară strict separată de supraveghere, se face acest lucru printr-o serie de norme. Și acum tocmai uh, elaborăm un manual intern cu proceduri. Eu am fost guvernator și șeful structurii de supraveghere în Banca Centrală, care este aceeași experiență prin care trec majoritatea bă- șefilor băncilor centrale. Acest gen de poziții sunt bine gestionate printr-o separare clară și cred că același gen de separare va fi um, pus în uh, aplicare și în noul mecanism de rezoluție între cele două roluri ale Comisiei. Sigur că este întemeiată întrebarea dumneavoastră și trebuie să urmărim să vedem dacă separarea se întâmplă concret în realitate. Ultima întrebare are legătură cu relația dintre riscul bancar și riscul de datorie suverană. Întâi de toate, eu cred că ar trebui să punem puțin lucrurile în perspectivă. Această legătură care a fost cel mai strânsă, aș spune, în 2010, a fost absolut ignorată până când s-a produs criza financiară și apoi, uh, odată cu PSI, a căpătat atenția maximă. Și acum lucrurile uh, s-au mai calmat. În ceea ce privește băncile, cel puțin, să spunem, lucrurile nu mai sunt așa de um, în lumina rampei, dar nu în totalitate. Mai există încă fragmentare pe partea de creditare, cum ați spus și dumneavoastră. dar și din alte perspective. De exemplu, în ceea ce privește companiile de asigurări, cum își investesc rezervele pentru asigurările de viață. Investițiile lor urmează o structură oarecum fragmentată, adică investesc în active din aceeași țară unde se află titularii poliții respective sau polițelor. Deci există mai multe tipuri de fragmentare și trebuie făcute multe eforturi pentru a depăși acest gen de fragmentare. Crearea mecanismului SSM reduce și mai mult această legătură. Contribuie la slăbirea legăturii pentru că evaluarea băncilor băncilor din Uniune se va face de o autoritate comună de supraveghere. Deci se va depăși oarecum poziția autorității naționale și bănuiala că o evaluare pur națională ar putea să fie afectată de posibilele interese ce pot exista la nivelul țării respective. Acestea fiind spuse, însă, o ă, desfacere totală a legăturii dintre cele două se poate obține numai prin crearea mecanismului de rezoluție cu um, punctul acela de oprire comun care să ducă și la partajarea riscurilor. De aceea am spus că facem lucrurile în etape. Deja suntem într-o situație mai bună decât acum trei ani. SSM reprezintă un nou pas înainte, apoi mecanismul de rezoluție, așa cum am mai discutat, este încă un pas înainte și posibil chiar um, pasul care va rupe total această legătură. Mulțumim! Cu asta am încheiat sesiunea de astăzi. Prin urmare, uh, aici se încheie și rolul meu de președinte. Uh, sigur că o să ne mai revedem. Uh, rămâne de văzut însă când. Mulțumesc! Okay, and I can just tell you our next meeting. Dați-mi voie să vă spun că luni 10 martie va avea loc următoarea reuniune a comisiei noastre la Strasburg. Mulțumesc! Cei care intră pentru o altă întâlnire să o facă rapid, vă rog.